Good evening. Uh... Bună seara tuturor. Bun venit. Bun venit la ultima rundă a audierii noastre în ceea ce privește utilizarea datelor Facebook de către Cambridge Analytica și impactul asupra protecției datelor. Coprezidează împreună cu mine Petra Kammer-Evert de la Comisia CULT, domnul Moraes nu a putut fi prezent astăzi pe motiv de boală. Voi prezida, deci eu, această uh, reuniune a comisiei noastre în această seară. Pe 4 iunie am ținut prima parte a audierii și pe 25 am ținut a doua parte a audierii în urma deciziei conferinței președinților din 12 aprilie și reuniunea cu domnul Zuckerberg la nivelul conferinței președinților pe 22 mai. Acum ținem această reuniune uh, cu interlocutor cheie în uh, cazul Cambridge Analytica și uh, Facebook. Obiectivul este să aflăm mai multe informații, să tragem învățămintele și să vedem ce putem face și ce instrumente putem prevedea pentru viitor. A doua parte a reuniunii a avut loc lunea trecută la Bruxelles pentru a analiza aspecte ce țin de consecințe specifice, precum impactul asupra protecției datelor și uh, viața privată, procese electorale, încrederea consumatorilor în platformele digitale, cibersecuritate și poziția uh, pe piață a media sociale. Cele trei sesiuni au oferit informații utile pe mm, întrebările pe care ni le-am, ni le-am pus. A, partea de astăzi, a treia, se va uh, concentra asupra soluțiilor pentru a rezolva problemele identificate, astfel încât să ne asigurăm uh, că drepturile fundamentale ale, cetățenilor, ale cetățenilor, viața privată, protecția datelor și dreptul de a primi și a oferi uh, informații corecte, precum și dreptul la un proces electoral just Uh, este asigurat și că nu se vor repeta astfel de uh, subiect, astfel de situații neplăcute. Astăzi uh, vom asculta reprezentanți din partea Facebook și din partea Comisiei. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Cunoaște, știți deja că Parlamentul de mai multe ori a solicitat Facebook să fie reprezentat de persoane ce dețin roluri poziții de responsabilitate în structura companiei. Președinții celor patru com, uh, com, comisii implicate au reiterat au reiterat cer, uh, um, solicitarea ca să fie prezentă doamna Sheryl Sandberg. Facebook a, uh, l-a trimis pe Lord Allen, vicepreședinte pentru uh, Policy Solutions. Îi urăm bun venit. Este crucial pentru cei care se ocupă de departamente și de pozițiile de responsabilitate și de luarea deciziei să fie uh, prezenți într-o sesiune în care vom asculta măsurile concrete pe care intenționează Facebook să le uh, întreprindă în respectarea drepturilor fundamentale pentru a pune capăt uh, scurgerilor și deficiențelor Um, întâlnite până acum. Vom uh, evalua dacă răspunsurile primite la această reuniune sunt satisfăcătoare. Înainte să începem cu audierea de astăzi, interpreții ar dori să vă facă un anunț. Este ziua 28 a acțiunii noastre de protest față de impunerea unor condiții de lucru, lucru injuste și neechilibrate de către administrația Parlamentului. Pentru a rezolva acest conflict, avem nevoie de mediere politică și de o implicare directă a reprezentanților interpreților în negocieri. Regretăm să vă informăm că nu vom acorda depășiri. Vă mulțumim pentru înțelegere. Președintele continuă. 15 questions each. Vom începe cu audierea de azi. De azi. Vom face întrebări și răspunsuri sunt acordate întrebările conform sistemul um, de DONT. Grupurile politice au fost invitate să transmită membri, grup, numele membrilor care vor interveni în numele grupurilor politici. S-a creat pe această bază lista vorbitorilor. Eu o voi urma. După um, prezentarea din partea experților noștri, voi da președinte, um, cuvântul președinților comisiilor implicate, iar apoi voi urma lista vorbitorilor. Fiecare membru de pe lista um, vorbitorilor poate adresa o singură întrebare direct către un singur expert timp de maxim un minut. Persoana căreia i s-a adresat întrebarea va avea două minute pentru răspuns. Cine își depăsește timpul alocat va fi întrerupt. Între... Și am acest uh, ciocan pentru a mă asigura că respectați uh, timpul. În cazul în care persoana care este pe listă nu este prezentă, va primi cuvântul vorbitorul următor. Având în vedere importanța acestei uh, reuniuni, dar și timpul limitat, va trebui să gestionăm foarte strict uh, timpul. Trecem la a patra sesiune a audierii noastre. Președintele acum dă cuvântul uh, interpreților care doresc să vă transmită un mesaj. O vom face din nou. Este ziua 28 a acțiunii noastre de protest față de impunerea unor condiții de lucru injuste și neechilibrate de către administrația Parlamentului. Pentru a rezolva acest conflict, avem nevoie de mediere politică și de o implicare directă a reprezentanților interpreților în negocieri. Regretăm să vă informăm că nu vom acorda depășiri astăzi. Vă mulțumim pentru atenție! Mulțumesc foarte mult. O să încep această ședință, această sesiune a audierii și primul vorbitor este Lord uh, Allen, vicepreședinte al Policy Solutions, soluții de politică de la Facebook. Aveți 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc diferitelor comisii Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, diferitelor uh, comisii care m-au adresat uh, invitația de a vă vorbi astăzi după cele două sesiuni anterioare pe care le-am avut, le avut cu Mark Zuckerberg și cu bordul de uh, director de la Facebook. Este important să venim aici uh, și să răspundem la întrebări în legătură cu problemele care uh, s-au întâmplat în legătură cu Cambridge Analytica și ce s-a întâmplat de atunci încoace. Uh, această uh, sesiune vrea să evalueze soluțiile la nivel de politică care ar fi adecvate ca reacție la ceea ce s-a întâmplat. În aceste remarci introductive aș vrea să mă refer la trei zone care sunt importante pentru activitatea noastră cu oamenii din această sală în prima protecția datelor, în al doilea rând uh, uh, protejarea integrității alegerilor și apoi alte probleme legate de conținutul online și siguranța persoanelor online. Acum, referindu-mă la protecția datelor, vreau să spun că este important să luăm notă de faptul că cu ani în urmă am uh, avut astfel de preocupări în legătură cu accesul la date de către uh, aplicații uh, terțe instalate de utilizatori în 2014 și pentru toate aplicațiile din 2015, uh, după perioada de tranziție am făcut acest lucru. Deci, problema, rădăcinile principale au fost abordate în 2014 și 2015 după ce a făcut uh, Dr. Kogan. O să vă explic acum rațiunea pentru proiectarea platformei a fost uh, să susținem uh, servicii inovatoare Uh, oamenii doreau aplicații dincolo de cele care puteau să fie construite de Facebook și uh, în felul acesta oamenii puteau să uh, aducă datele prietenilor în aceste aplicații. Am recunoscut că acest model de platformă este prea deschis și, într-adevăr, a erodat încrederea. La vremea respectivă, Uh, am fost uh, îngrijorați uh, și am avut o comisie de protecție a datelor care a analizat lucrurile și am Uh, hotărât să schimbăm modelul platformei în 2014 după ce am discutat cu autoritățile de reglementare de la vremea respectivă. Am anunțat o serie de măsuri pentru a limita posibilitatea de a abuza sistemul și de a trece în revistă sistemul. Am invitat persoane să ne uh, facă rapoarte și aplicații terțe uh, dacă considerau că ele pun probleme și de asemenea în mod proactiv uh, să identifice orice aplicație aplicație care are acces la un volum uh, mare de date. Vom continua să facem acest lucru și să fim uh, mai activi în procesul de revizuire. Așa cum uh, probabil știți, Uh, am uh, văzut care sunt aranjamentele cu uh, terțe părți, cum ar fi producătorii de dispozitive. Aceștia aveau acces la date pentru a oferi servicii Facebook și aceste relații s-au bazat pe livrarea unui serviciu, furnizarea unui serviciu FB noi nu aveam uh, aplicația Facebook pe aceste dispozitive, însă am considerat că acum este necesar să facem acest lucru. În contextul protecției datelor, o schimbare semnificativă a fost introducerea uh, Regulamentului General de Protecție a uh, Datelor, GDPR, acest lucru a presupus acțiunea sute de Uh, experți uh, care uh, să asigure tranziția de la regimul de la regulamentul 9446 la noul regulament. Sigur, noi suntem conform cu GDPR-ul, dacă sunt persoane care vor să conteste acest lucru, va exista un proces de evaluare și a noastră și altor furnizori de servicii prin cereri făcute la autoritățile de protecție a datelor sistemul uh, uh, nostru cred că se va dovedi a fi conform. În al doilea rând, în ceea ce privește integritatea legilor, acesta este un accent important uh, pentru companie. Primul domeniu se referă la cibersecuritate. Uh, politicienii și cetățenii folosesc serviciile noastre pentru a avea legătură unii cu alții, pentru a interrelaționa, ceea ce nu s-a uh, întâmplat anterior. Am uh, creat uh, platforme deschise, însă acest lucru presupune și riscuri pentru că o minoritate poate să abuzeze aceste platforme. Nu am fost suficient Uh, de uh, activ în ceea ce privește uh, amenințarea pe care au presupus o astfel de companie. Acum uh, avem uh, un uh, grup cu experți din diferite domenii pentru a face față acestor amenințări. Această echipă recent s-a axat pe Mexico și apoi în legătură cu recentele alegeri din Italia, echipa noastră a fost foarte implicată și salutăm munca care a fost fost făcută uh, în acest sens. Apoi, uh, știrile false, am venit cu o serie de soluții pentru a încerca limitarea răspândirii unor astfel de uh, știri. Lucrăm împreună cu Comisia pentru a avea uh, reacții uh, în continuare la astfel de știri. Uh, Uh, cred că uh, ceea ce uh, facem va reflecta gândurile dumneavoastră și ale cetățenilor, iar alegerile pentru Parlamentul European în 2019 vor constitui o nouă provocare și sperăm că vom reuși să facem față, pentru că acest lucru va presupune un tablou foarte, foarte complex complex. Apoi, uh, produsul View Ads, care permite uh, oamenilor să meargă pe o uh, pagină Facebook uh, unde sunt uh, anunțuri publicitare, să le vadă. Sigur, și noi putem să reclamele de pe uh, contul nostru pot fi văzute numai de un uh, număr uh, redus de oameni. Apoi ved, încercăm să vedem cum putem să facem mai mult, să uh, construim uh, arhive și uh, de asemenea avertizări, disclaimer-uri în legătură cu posibilitatea de a găsi o anumită reclamă politică. Apoi avem o comisie de cercetare academică pentru a cerceta diferite probleme, în special impactul um, rețelelor sociale asupra uh, alegerilor. Sunt opinii foarte multe în această privință. Uh, nu există uh, date palpabile pentru a înțelege care este impactul asupra alegerilor. Considerăm că acest lucru este important pentru noi, să ne concentrăm activitatea pe acest lucru și să venim cu soluțiile potrivite, dar uh, și pentru procesul decizional bazat uh, pe uh, date. O a treia zonă uh, pe care ne concentrăm este legată de conținut. Există un simț de responsabilitate puternic pentru a reduce răul atunci când putem să o facem. Uh, Uh, n-au fost aduse la cunoștință o serie de uh, abuzuri și uh, simțim responsabilitatea de a face ceva pentru a le îndrepta. Apoi, siguranța copiilor, văd că fosta comisar Reding este în sală cu doamna Nelly Cruz, cu comisarul Gabriel. Am avut un parteneriat puternic pentru a identifica astfel de situații. Apoi,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 Hate speech-ul este pe uh, agenda noastră și cred că am putut să facem progrese semnificative împreună. Trebuie să recunosc faptul că am avut un uh, uh început destul de lent, dar sper să prindem lucrurile din urmă uh, și uh, de asemenea comisarul King a vorbit despre conținutul uh, uh terorist. Vrem să identificăm conținutul înainte ca acesta să fie difuzat, răspândit și să scoatem acest uh, conținut de pe platformă platformele noastre. Asta presupune uh, o uh, muncă împreună cu uh, reprezentanții guvernamentali și cu experții societății civile. De multe ori um, există o frustrare, s-a spus, și ne cerem scuze pentru asta, însă felul în care uh, dezvoltăm aceste servicii uh, sunt uh, servicii inovatoare. Uh, cred că ar fi trebuit să identificăm lucrurile mai din vreme și să avem o reacție mai rapidă, însă acum încercăm să remediem lucrurile. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele Comisiei Libe, o să pun prima întrebare. Am văzut că luați problema foarte în serios și că încercați să răspundeți întrebărilor noastre și îngrijorărilor noastre. Vreau să știu cât uh, timp va dura când nu o să mai uh, partajați uh, contactele din WhatsApp și cum explicați că chiar uh, după ce Facebook-ul și-a schimbat politica în 2015, nu a existat o accesare în siguranță a aplicațiilor. Puteți să explicați măsurile pe care le veți lua pentru a asigura conformarea cu GDPR-ul și cu regulamentul uh, e-privacy care urmează să fie uh, lansat. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte multe lucruri de spus în două minute. Prima întrebare. Vreau să fiu foarte clar. Uh, ca reacție a Uh, plângerilor făcute de autoritățile de protejare a datelor, am spus că nu folosim datele care sunt accesibile între WhatsApp și Facebook pentru scopuri comerciale. Există scopuri care uh, sunt relevante, de pildă securitatea, înțelegerea dacă cineva uh, are un comportament ilegal pe o platformă uh, și acest lucru apare și pe altă platformă, acest lucru este important pentru noi și de asemenea uh, pentru uh, probleme legate de răspunderea pe care o avem. Uh, avem un dialog activ cu autoritățile și sperăm că va exista un proces de a defini mai clar, mai bine unde vor fi aceste limite și cum vom face față acestor cerințe după 2015, aplicațiile uh, noi ne-am îmbunătățit modul în care am uh, tras la răspundere aplicațiile pentru uh, faptul că au accesat uh, datele prin uh, Facebook. Este un proces care se îmbunătățește uh, în permanență. Dacă ne dorim să fi făcut mai mult, sigur că da, ne dorim să fi făcut uh, mai mult. Au fost o serie de neajunsuri care au fost uh, uh, evidențiate, aplicații de care nu am știut și uh, pe care nu le-am închis la vremea respectivă. Am fost într-un proces de îmbunătățire continuă, așa cum am spus, și acum cred că regimul este mult mai riguros pentru a identifica aplicațiile care abuzează sistemul nostru. Apoi, conformarea cu GDPR-ul, cred că uh, este un subiect uh, foarte mare, sunt foarte mulți care lucrează uh, la acest subiect. Avem un help center, pot să vă dau un material scris în legătură cu conformarea cu GDPR-ul. Doamna Camenvert pentru pentru Comisia Cult. Vorbitoarea intervine fără microfon. Keine befriedigende Antwort erhalten, deshalb will ich die Frage... Unele întrebări nu am primit răspunsuri mm, satisfăcătoare. Voi repeta întrebarea mea pentru, în speranța de a primi un răspuns. Cum dorește Facebook să se asigure că articolul 10 din uh, Convenția Drepturilor Omului și articolul 11 din Carta Drepturilor Omului se, uh, asigur, se asigură protecția vieții uh, private uh, astfel încât fiecare utilizator uh, și în plus cum se poate face în așa fel încât fiecare utilizator să uh, aibă la dispoziție un număr cât mai mare de opinii nefiltrate um, și prezentate ca atare. Mi se pare că este o provocare pentru viitor. Thank you. Um... Mulțumesc. Din nou, intenția serviciilor noastre de a da oamenilor acces la un, o gamă largă de informații, uh, considerăm că contribuim la pluralismul mediatic. Au fost uh, studii care demonstrează că o persoană care folosește un serviciu uh, de rețele sociale, așa cum este Facebook-ul, are acces la o gamă mai largă de informații decât anterior. De pildă, trei Uh, canale de televiziune uh, și un uh, ziar veneau, dar acum accesul la informații este mult mai larg. Dacă te loghezi la Facebook, fluxul de informații pe care îl ai conține conținut la care vrei să te loghezi și să afli mai multe informații. Deci sunt noi surse pe care poți sau poți să nu le accesezi din experiența mea. Uh, mulți uh, prieteni uh, împărtășesc punctul meu de vedere sau interesul pe care l-am în uh, media. Am și prieteni care au interese total diferite și alte opinii. Deci este o zonă în care știu că există un interes foarte mare și se face o analiză foarte atentă, există transparență și suntem uh, gata să implicăm uh, persoanele care doresc să facă acest lucru în acest exercițiu pentru a promova în continuare pluralitatea, pluralitatea mass media. Mulțumesc! Paolo Rangel, din partea PPE, AFCO. <coughs> so, uh, thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să întreb următorul lucru. Înțeleg că există acum un plan de a evita abuz sau utilizarea în mod abuziv a platformei Facebook din motive politice. Am fost martorii unui regret ale, al, ai unei atitudini rezonabile, considerăm noi, chiar lăudabile, și anume s-a s-au asumat anumite greșeli ale trecutului, um, politici um, și așa mai departe ale Facebook, dar nu vedem planuri concrete pentru a evita astfel de erori în viitor. Uh, sper că v-am, descris o parte din munca pe care o facem. Aș vrea să spun foarte clar că soluțiile vor veni numai prin parteneriat. Nu vom putea să le dezvoltăm singuri Experiența noastră în Italia, de exemplu, a fost uh, că împreună cu partidele politice și cu autoritatea de reglementare a ATICOM și deci împreună am, am dezvoltat modele utile pentru a evita abuzul uh, platformei, dar și pentru a asigura o atitudine neutră din punct de vedere politic. Asta este poziția Facebook. Noi nu ne alegem, nu luăm partea nimănui în alegeri sau în dispute politice. Oferim platforma noastră în mod uh, egal tuturor uh, părților și considerăm că regulile pentru alegeri trebuie să fie stabilite de autoritățile ce se ocupă de alegeri. Noi putem oferi uh, asistență tehnică, dar vrem să implementăm regulile stabilite de autorități. Asta este soluția pe care o căutăm. Partidele politice și autoritățile electorale trebuie să decidă limitările. Noi oferim uh, instrumentele și elementele tehnice ca să asigurăm această conformitate. Uh, aș vrea să subliniez că orice soluții găsim vor trebui să evolueze, vor fi cei care vor încerca să găsească uh, tertipuri pentru a evita uh, regulile și deci parteneriatele vor trebui să fie durabile pentru a face față evoluțiilor. Mulțumesc, Birgit Zippel, din partea SND Libe. Mulțumesc. Domnule Allen, la ultimele um, audiere ați spus că Facebook, uh, știind foarte bine ce face, a încheiat un contract cu o aplicație care a declarat că își rezervă dreptul de a divulga uh, date uh, cu, cu, cu părți terțe. Uh, se știa foarte bine, dar în continuare spuneți că credeți că nu ați făcut nimic greșit. Dar nu suntem într-o dezbatere religioasă, e vorba de uh, a respecta sau nu legislația UE și conform legislația UE, legislației UE nu se poate externaliza responsabilitatea. Dumneavoastră, Facebook, sunteți cei care controlați lucrurile și fiind cei care controlați, nu puteți să vă externalizați responsabilitatea. Dacă în continuare credeți că nu ați făcut nimic greșit, uh, Folosiți-vă cele două minute pentru a explica în detaliu și dacă nu mai credeți asta, explicați-mi în detaliu cum verificați um, securitatea în, uh, pentru aplicațiile care folosesc uh, datele Facebook. Domnul Allen cum funcționa platforma noastră la momentul respectiv? Există două contracte. Întâi, contractul pe care uh, îl, se, îl semnează uh, dezvoltatorul pentru a avea uh, acces la platforma Facebook. Contractul respectiv spune foarte clar că nu trebuie să iei date pe care le-ai obținut, ci să le folosești pentru anumite scopuri, cum ar fi, de exemplu, să le vinzi mai departe. Asta clar era interzis. Era, interzis. era foarte clar ce putea fa- ce se poate face și ce nu se poate face. Asta este contractul între Facebook și dezvoltator. Uh, Uh, același uh, sau, sau acea aplicație. Uh, aceast, această aplicație avea și ea propria sa um, um, politică privind protecția datelor, dar politica lor era în contradicție cu contractul nostru. Noi considerăm că politica lor este, e, nu este validă pentru că era în contradicție cu um, contractul nostru, pentru că ei clar uh, și-au asumat termenii noștri când au obținut acces. Este clar că au încălcat termenii noștri, iar faptul că ei aveau uh, politica lor uh, internă nu este relevant. Apoi, uh, ar trebui oare noi să controlăm în mod mai eficace lucrurile? Da, și exact asta și încercăm să facem, să controlăm mai bine ce fac dezvoltatorii de aplicații odată ce uh, datele sunt în afara sistemului nostru, dar bineînțeles, uh, după cum spuneam, există uh, această um, întrebare sau această delimitare um, delicată uh, și unde cred că trebuie să vină autoritățile de protecție a datelor. În momentul în care datele au părăsit sistemul nostru dar și ei încalcă termenii noștri, pentru noi este foarte greu să controlăm ce se întâmplă cu aceste date. Bun, am putea spune atunci că nu mai lăsăm datele să iasă din sistemul nostru, dar asta ar împiedica uh, inovația, ar, ar veni cu propriile sale uh, provocări. Mulțumesc, Viviane Reding. Mulțumesc, domnule Allen, pentru uh, răspunsul dumneavoastră în ceea ce privește algoritmii. Eu am unele dubii față de ceea ce spuneți. Eu nu văd transparență văd o reducere a accesului, văd un fel de dictatură din partea Facebook referitor la modul în care poate fi folosită platforma. Încă o întrebare. Um, regulamentul GDPR a prevăzut principiul uh, privacy by default, deci uh, viața privată protejată de la sine înțeles. Deci cum explicați atunci uh, setările Um, de început care tocmai nu protejează viața privată. Plus, acțiunea forțată. Acceptați-ne termenii sau ștergeți-vă contul. Cum este asta compatibil cu acordul, uh, cu consimțământul uh, um, pe bază, în cunoștință de cauză solicitat de GDPR? Un uh, studiu al Consiliului Oh, pentru consumatori din Norvegia um, a spus că um, a vorbit despre un fel de înșelăciune pentru că utilizatorii sunt forțați să accepte um, structurile pentru a avea acces. Apoi, ați folosit sau nu tehnici care îi stimulează pe consumator să facă alegeri care sunt în propriul lor dezavantaj? Um, uh, Mulțumesc pentru aceste întrebări. În ceea ce privește conformitatea cu GDPR, unul dintre lucrurile pe care le-am făcut a fost tocmai să um, punem la oaltă toate setările privind viața privată. Într-adevăr, erau în diferite locuri în aplicația Facebook, iar acum sunt toate în același loc accesibile. Um, prin um, asta a fost muncă pe care am făcut-o în anticiparea GDPR și așa ne-am și dat seama că trebuie să facem o treabă mai bună în a ne asigura că utilizatorii găsesc uh, setările. Credem că setările actuale sunt rezonabile. Um, bineînțeles, valoarea unei rețele sociale intervine când partajezi lucruri cu prietenii. Deci, să ai de la sine înțeles faptul că vei partaja conținuturile cu prietenii, ni se pare um, rezonabil. În ceea ce privește um, etapele necesare pentru a te abona la Facebook acum, am încercat să, să includem numai lucrurile esențiale pentru uh, furnizarea serviciului. Este pachetul pe care oamenii trebuie să-l accepte pentru că el este necesar pentru ca noi să putem oferi serviciul uh, descris și există unele lucruri pentru care este necesar un, un consim, sau este posibil un consimțământ separat. Sunt trei. Recunoașterea facială, folosirea ă, datelor delicate pentru publicitate și datelor, folosirea ă, datelor din afara Facebook pentru publicitate. Se poate spune nu la acestea trei și să se continue utilizarea platformei. Apoi, noi oferim anumite funcționalități pentru că credem că sunt bune pentru utilizator și că le vor face experiența mai plăcută. Modul în care uh, proiectăm uh, serviciile um, este tocmai în interesul uh, utilizatorilor. Mia Mulțumesc! Petra. Mia Petra. Există diferite uh, posibilități uh, tehnice. Știm că, de exemplu, uh, inteligența artificială este folosită când avem vorba de big data. Care sunt sursele folosite acum pentru datele mele private, cu excepția ceea ce pun eu în Facebook și ce dau prietenii mei în Facebook? Ați vorbit despre WhatsApp, dar nu în scopuri comerciale. Sunt folosite datele din WhatsApp în alte scopuri, iar apoi filtrarea este un alt element important. Știm că există uh, și aici uh, multă inteligență artificială. Uh, care, cine e responsabil? Care este departamentul responsabil pentru morală și etică uh, când intervin, aceste, intervin acești algoritmi? Ați spus că există transparență și control. Iar cum ideea de astăzi este să prevenim să, mm, ceea ce s-a întâmplat, ca ceea ce s-a întâmplat în trecut să se întâmple în viitor, uh, Uh, cred că uh, e nevoie de uh, anumite garanții în legislație. Ce părere aveți? Trebuie să avem o legislație mai precisă în ceea ce privește viața privată sau um, trebuie făcut asta din proiectarea platformei? Mulțumesc. O serie de întrebări, într-adevăr. În ceea ce privește WhatsApp, reiterez că conținutul mesajelor WhatsApp este criptat în așa fel încât este, nu este vizibil uh, pentru nimeni care lucrează la întreprinderea mea și nu ar trebui să fie vizibil pentru nimeni altcineva în afară de uh, cel care îl trimite și cel care îl primește. WhatsApp uh, prin arhitectura sa nu menține, menține foarte puțin, reține foarte puține date și cu siguranță nu conținutul mesajelor. Apoi uh, alte date, activită, alte date folosite, activitate pe site-uri. Um, um, aici uh, ar interveni, de exemplu, prevenția unor atacuri cibernetice. Avem persoane la nivel tehnic um, care ne pot spune că semnătura unui cuiva care face atacuri cibernetice uh, conține anumite de elemente. Deci avem și o serie de surse externe, mai ales la securitatea cibernetică. În ceea ce privește aspectele morale și etice, sunt importante uh, oamenii de știință în ceea ce privește datele pe care îi angajăm au relații foarte strânse cu domeniul academic și Uh, pentru ei este foarte important acest cadru uh, moral și, bineînțeles, salutăm și o dezbatere mai extinsă pe acest uh, subiect. Noi nu luăm decizii izolați de o dezbatere publică în ceea ce privește aspectele morale și etice. În aprilie am publicat un raport în care explicăm în detaliu cum eliminăm, uh, de exemplu, conținutul terorist și așa mai departe. Ultima întrebare, privind ce se poate face în viitor, e bine, dialog, dialog, dialog. Lucrurile evoluează atât de repede încât nu poți uh, uh, stabili ceva în legislație. E nevoie de continuarea dialogului. Mulțumesc, Peter Iezec. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Avertizorii de alertă și jurnaliștii ne-au spus în ce măsură folosirea abuzivă a datelor Facebook au, influen- au influențat uh, alegerile prezidențiale și Brexitul. Dumneavoastră spuneți că încercați să uh, încercați să pregătiți mai bine alegerile pentru Parlamentul European uh, și să pregătiți mai bine publicitatea politică și așa mai departe. Dar având în vedere impactul imens al Brexitului, mă gândeam uh, dacă nu credeți că ar fi adecvat ca Facebook să-și facă o proprie analiză, o introspecție, să vadă în ce măsură uh, datele sale au avut un impact asupra referendumului cu privire la Brexit. Mulțumesc. Răspuns. Ne-am uh, ocupat de o astfel de uh, analiză împreună cu Comisia uh, de Cultură și de Mass Media și de Sport din Parlamentul Britanic și vă pot spune că am explorat două piste. În primul rând, uh, ingerența în alegerile uh, în alegeri din Rusia. Uh, știm că există un grup uh, care este foarte activ în SUA și ne-am dat seama că uh, acest grup nu era foarte activ în Regatul Unit, în orice caz uh, avea o activitate mult mai redusă față de alte activități. Uh, nu a existat un impact semnificativ. Și am încercat să vedem dacă nu putem uh, identifica alte grupuri asemănătoare, uh, precum cel din Sankt Petersburg, și nu am găsit. Deci, uh, cu mare atenție le-am căutat și nu le-am găsit. Încă o dată, dacă aveți dovezi, suntem dispuși să le analizăm, dar, în orice caz, analiza noastră aprofundată nu a arătat că ar fi existat așa ceva în SUA. Apoi, în ce privește uh, povestea Cambridge Analytica, uh, aș dori să vă spun uh, în ce stadiu ne aflăm astăzi, s-ar putea să se schimbe, dar e uh, situația de astăzi. Datele colectate de către dr. Cogan prin compania sa GSR uh, a avut uh, instrucțiuni să colecteze datele americanilor, iar dr. Cogan a spus că el a predat aceste date ale americanilor firmei Cambridge Analytica, nu datele europenilor, Sigur, s-ar putea să primim uh, răspunsuri contradictorii, dar deocamdată asta am uh, primit ca răspuns. În orice caz, uh, Cambridge Analytica nu a avut o activitate legată de referendum. O altă companie numită IAQ a avut o astfel de ingerență, dar în orice caz acum uh, discutăm cu Parlamentul Britanic pentru a primi date cu privire la activitatea acestei companii, care vor apărea în domeniul public. În orice caz, uh, în această fază ne uh, aflăm acum. Dacă aveți date clare, vă rugăm să ni le supuneți ca să le putem studia. Mulțumim, domnul Tomaședovski. Mulțumesc foarte mult, domnule Allen pentru prezența la această ședință și pentru încercarea de a lămuri lucrurile. N-am primit însă răspunsuri la trei întrebări importante pe care vi le-am pus. În primul rând, în ce privește algoritmii. Ne puteți confirma faptul că algoritmul dumneavoastră s-a schimbat astfel încât acum este prezent, este imposibil inclusiv prin uh, aplicații ale unor părți terțe, să se influențeze comportamentul uh, alegătorilor sau să fie uh, Uh, obligați să schimbe preferințe electorale prin aceste știri false, așa cum s-a întâmplat în cazul Cambridge Analytica. Întrebarea cu numărul 2. Ne-ar interesa să știm cine și cum, dacă aveți cunoștințe, cine a influențat uh, alegerile și referendumurile. Ați menționat grupul din Rusia, mai există și zvonuri legate de un grup din Macedonia și din alte țări europene. Și acum ajung la întrebarea numărul 3, care este o întrebare foarte importantă. Dacă cineva hotărăște să șteargă uh, contul, dispare cu totul acest cont sau este arhivat sau păstrat undeva, se poate să fi uitat de Facebook? pentru a răspunde la uh, întrebări uh, în ordine inversă cu privire la ștergerea contului. Dacă vrei să nu mai folosesc, uh, folosești uh, Facebook, uh, poți folosi două butoane, dezactivare sau ștergere. Dezactivarea nu șterge datele, ci ne transmite mesajul uh, păstrați datele, dacă hotărăți să mă întorc uh, pentru mine, dacă optați pentru ștergere, atunci se începe procesul de ștergere a datelor. Așteptăm totuși un răstimp să ne asigurăm că așa este. Nu ne dorim ca uh, cineva să aibă acces la contul dumneavoastră și să vă șteargă 5 ani de poze uh, familiale în mod neadecvat. Deci facem uh, verificări că într-adevăr e vorba de dumneavoastră, persoana care dorește să șteargă contul, atunci începe procesul care va fi finalizat în răstim de câteva săptămâni. Apoi o să încerc să grupez întrebările. Algoritmul nostru acum încearcă Uh, să uh, facă ca aceste știri false să fie retrogradate dar uh, avem uh, o, acti- o activitate mai ales legată de uh, grupul din Macedonia, de exemplu, de care vorbeați dumneavoastră. Există grupuri care uh, generează aceste știri false pentru a face bani și uh, îi iau ca țintă pe politicieni pentru că politicienii se bucură de faimă și e ușor să facă bani. Uh, deci încercăm să punem capăt acestei activități ilicile, ilicite, dar pe de altă parte, dacă avem de a face cu un uh, partid politic care face acest lucru în campanie electorală, electorală, ce facem? Și vă pot spune că suntem foarte prudenți în acest domeniu și tocmai aici trebuie să uh, lucrăm cu uh, autoritățile de reglementare a alegerilor. Una este să ai o persoană care difuzează uh, știri false și alta e un partid care generează știri politice false. De exemplu, într-o campanie electorală și așa mai departe. Noi am dorit să cooperăm cu partidele și cu autoritățile de reglementare, dar în orice caz e vorba de știri false false, foarte uh, deci, uh, uh, motivate financiar, precum spemurile, care ar trebui pur și simplu să nu mai apară. Domnul Pavel, nu mă uh, liniștește ce spuneați uh, legate de utilizatorii americani, pentru că sunt și implicați în ce privește alegerile din Europa. Dar ajung la întrebările mele. Uh, prin butonul share Uh, se folosesc datele persoanei respective fără ca ea să fie uh, informată. Care este uh, motivul? Ați respectat regulamentul privind protecția datelor și informații utilizatorii? A mai fost o întrebare care a fost folosită, dar aș dori să revin. Dacă datele au fost folosite în mod abuziv, Uh, datele de pe Facebook de către Cambridge Analytica sau uh, altcineva. Dacă aceste date au fost folosite în mod abuziv de către partide politice sau uh, părți terțe, ați ajuns la o concluzie în anchetele dumneavoastră în companie? În ce privește faimoasele social plugins, Uh, reprezintă uh, o mică parte, o părticică mică din uh, site-ul Facebook care se încarcă. Și avem mai multe funcții care se numesc Web 2.0, dacă, de exemplu, vrei să descarci o hartă, fotografii și așa mai departe, trimiți date furnizorului care uh, creează un log record, deci un fel de, uh, de, de uh, dosar Există, bineînțeles, uh, și pro, uh, dispoziții din regulamentul general uh, privind protecția datelor. Se cere consimțământul persoanei respective. Trebuie să respectăm acest regulament, dar aceste loguri, atunci când sunt asociate cu un utilizator Facebook, sunt acoperite de politica de confidențialitate pe care o aplică Facebook. Deci când uh, intri pe Facebook, atunci uh, îți dai acordul ca aceste date să fie trimise Facebook și uh, intervine politica de confidențialitate la care ți-ai dat acordul. Când e vorba de un utilizator care nu face parte din Facebook, uh, datele sunt uh, păstrate aproximativ 10 zile, deci uh, sunt păstrate timp de 10 zile. Sigur, e vorba de uh, utilizatori utilizare obișnuită. Dacă doriți, vă putem da informații, dar în orice caz sunt uh, arhivate 10 zile și sunt uh, folosite uh, pentru scopuri de securitate. La fel ca și alți furnizori de acest tip. Iar în ceea ce privește persoanele pe care le-am identificat, unele știți, există această agenție de cercetare a internetului din St. Petersburg, dar Uh, o parte din anchetă nu a fost desfășurată de care, de către noi. Uh, există un. Uh, deci, agenția din Statele Unite care desfășoară propria sa anchetă, dar în orice caz are acces la date mult mai aprofundat decât noi. Mulțumesc, doamna Molly Scott Cato. Mulțumesc, domnule președinte. În aprilie, Facebook a suspendat contul unei companii din Pennsylvania ceea ce arată faptul că dumneavoastră considerați că v-ați dat seama că ceva nu funcționează bine. Site-ul AIQ a spus că, fără nicio îndoială, ă, cei care au votat pentru părăsirea Brexitului ă, au fost influențați cu ajutorul Facebook. Nu ne-am fi putut ă, descurca fără ei. Se pare că utilizatorii au fost influențați Uh, și am dorit să știm dacă referendumul cu privire la Brexit a fost uh, câștigat în mod uh, cinstit. Facebook ar putea să facă o anchetă, dar așa cum spuneți dumneavoastră, ați refuzat să transmiteți datelor Parlamentului Britanic. Aș dori să știu dacă sunteți gata să trimiteți toate reclamele trimise alegătorilor în primile șase luni ale anului 2016 Parlamentului Britanic și aș dori să știu câți bani au fost cheltuiți de către cine pentru aceste reclame. Mulțumesc. Există un proces activ. Avem uh, dezbateri uh, foarte aprinse, dar doream să vă spunem foarte clar. Am avut îngrijorări în legătură cu IQ, în legătură cu o uh, potențială legătură cu Cambridge Analytica. Am fost foarte prudenți și toate aceste îngrijorări și aceste legături sunt de domeniul public. am trimis informații Comisiei Electorale uh, din Regatul Unit, care au publicat uh, datele. Deci, uh, sigur, am fost exce- excesiv de prudenți, dar în orice caz am suspendat orice organizație care posibil să fie avut date de la Cambridge Analytica și acesta este principiul precauției pe care toată lumea ne solicită. Dar, sigur, informația e deja de domeniul public, IQ era un uh, furnizor uh, de uh, reclame care făcea campanie, deci făcea publicitate pentru cei care doreau să părăsească Uniunea Europeană, dar sigur că va trebui să mai studiem uh, închiderea contului, dar în orice caz uh, am transmis uh, comisiei competente faptul că noi considerăm că trebuie să mai aprofundăm. Aici ne aflăm și uitați-vă la site-ul respectiv pentru că vor apărea informații cât mai repede. Doamna, pot să-mi folosesc următoarele două minute pentru o întrebare suplimentară? Președintele, nu, din păcate. Mulțumesc, Mercedes Bresu, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mie mi se pare că această problemă o reprezintă profilarea utilizatorilor. și zilnic ne dăm seama că această profilare uh, se poate face uh, de către persoanele cărora le dați datele noastre. Acest uh, profilaj este de obicei comercial, dar aspectul politic, toată această parte politică, întorsătură politică, e recentă. Dacă profilajul nu se va mai face, ce înseamnă că sistemul nu va mai fi liber? Poate că asta este problema. Și, din punctul meu de vedere, mai există și o altă problemă, respectiv că nu există o uh, identitate, nu există un document de identitate electronic uh, folosit de toată lumea. Spuneați că puteți uh, să ștergeți un cont atunci când uh, știți că e vorba de utilizatorul real care vă cere, dar cum puteți să spuneți că știți de cine e vorba dacă nu aveți un uh, document uh, electronic digital? La prima întrebare, rolul nostru este să încercăm să oferim un serviciu care să lege cât mai multe persoane și, într-adevăr, facem legătura între milioane de oameni din întreaga lume și poziția noastră e că pentru a uh, lega, a face legătura între aceste persoane, serviciul trebuie să fie liber, astfel încât oamenii să îl uh, folosească și modelul de tip publicitate este cel mai adecvat pentru a ne permite să uh, Uh, avem un serviciu mare, uh, uh, costisitor pentru milioane de utilizatori, utilizatori din întreaga lume. Știu că alții au o altă poziție, dar asta este poziția noastră astăzi, deocamdată, și știți că este o dezbatere legată de modelul bazat pe publicitate. Nu e vorba doar de Facebook, există conținut care nu este neapărat liber datorită reclamei. Există conținuturi care uh, țin de finanțare publică, deci există această dilemă legată de publicitate sau finanțare publică. Dar, în orice caz, noi uh, considerăm că uh, trebuie să ne păstrăm uh, libertatea tocmai pentru a permite la cât mai multe persoane să fie uh, în conexiune. Uh, în legătură cu o întrebare, cred că într-adevăr e un moment interesant să o discutăm. Noi verificăm identitatea utilizatorilor în măsura în care o considerăm noi necesară. De exemplu, dacă considerăm că cineva face ceva ilegal sau dacă avem uh, motive să avem uh, îndoieli, atunci cerem uh, un document de identificare. Dar asta este în într-o situație extremă. Pentru ceilalți utilizatori avem o altă formă de identificare. Vă recomandăm uh, tuturor, de exemplu, când vă contactați pe un uh, contul dumneavoastră, uh, dacă vă putem trimite un mesaj de tip SMS cu un cod. E o dezbatere, sigur, foarte importantă, dar în orice caz e clar că identitatea electronică este foarte importantă. Mulțumesc, domnul Neoclis Silichiotis, acum. Mulțumesc. Referirea la Cambridge Analytica este una importantă. A fost un scandal uriaș. Nu ați menționat, ceea ce nu ați menționat este faptul că toate măsurile de securitate au fost luate pentru a evita uh, folosirea ilegală a datelor. Și totuși, 2,7 uh, milioane de utilizatori uh, au fost afectați. Cum puteți să oferiți proceduri astfel încât utilizatorii să-și gestioneze propriile date și să vadă cine are acces la aceste date? Și, desigur, trebuie să respectați, să vă conformați cu GDPR. Acest lucru nu a fost explicat în detaliu. Ce măsuri ați luat pentru a vă conforma? Cum v-ați asigurat că nu vor mai fi scurgeri de date în continuare? Aș dori să obțin mai multe detalii în legătură cu măsurile concrete pe care le-ați luat deja. Deci, în uh, ceea ce privește utilizarea datelor de către terți, sunt două măsuri concrete pe care le-am luat și care vor ajuta, după părerea noastră. În primul rând, am notificat toți utilizatorii în legătură cu aplicațiile uh, la care au uh, acces. Există un ecran unde poți să mergi și să vezi și așa cum s-a pus uh, întrebarea mai devreme, acest ecran nu era cunoscut tuturor. Deci a trebuit uh, să uh, anunțăm acest lucru din nou, să uh, vadă care aplicații sunt disponibile. În al doilea rând, am schimbat modul de funcționare a sistemului. Deci dacă nu ai folosit o aplicație timp de 90 de zile, deci 3 luni, uh, Uh, aplicația își va pierde dreptul să îți acceseze datele. Cred că este un pas important pentru uh, cei care au uitat, poate că au dat acces unei aplicații. Aplicația își pierde acest acces după trei luni. Astea sunt măsurile concrete pe care le-am luat în legătură cu aplicațiile. Uh, Uh, a existat oarecare vizibilitate în uh, urma auditului făcut. Uh, am construit instrumente astfel încât persoanele să își vadă aplicațiile, dar nu le-am actualizat până nu de mult. Apoi, conformarea cu GDPR-ul. Ceea ce facem am uh, revăzut uh, politica uh, privind caracterul privat al datelor. Există un temei legal pentru prelucrare care nu exista înainte. Îl avem acum cu GDPR-ul și cerem un consimțământ specific pentru utilizarea datelor Facebook datele biometrice și uh, utilizarea unor categorii sensibile pentru uh, reclamă. Acestea sunt uh, cele trei cerințe GDPR. Mulțumesc, Paul Rubic. În primul rând, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate. Mulțumesc pentru posibilitatea de a pune și alte întrebări. De pildă, când vorbim de lumea reală, cum putem să o reprezentăm în lumea virtuală? Facebook-ul a permis uh, multor oameni să relaționeze cu prieteni, uh, să aibă relații cu persoane care gândesc la fel și acest lucru este un pozitiv. Ceea ce aș vrea să știu din partea dumneavoastră, ce ne puteți spune despre controlul unor terți? un control care ne-ar uh, permite să avem o încredere mai mare în sistem. Ce puteți uh, spune despre ratinguri uh, uh, ale startup-urilor? Sunt lucruri care ar putea să fie folosite în legătură cu Facebook-ul. Apoi, mapping-ul algoritmurilor. Acest lucru să îți dea o evaluare a algoritmelor. Apoi, reforma drepturilor de proprietate pe care Facebook-ul o are în lucru. În ceea ce privește startup-urile, și aplicațiile și ratingurile. Uh, cu, câte, cu cât sunt mai multe informații, cu atât e mai bine pentru oameni. Ați pus niște uh, întrebări uh, fundamentare în legătură cu protecția datelor și inovarea cum se partajează responsabilitatea. Platforme ca a noastră au clar o responsabilitate. Uh, dar și persoanele au o opțiune uh, să ia date și să le partajeze cu alte aplicații. Asta este răspunderea uh, individului. Uh, aplicația respectivă are și ea responsabilitățile ei. Uh, Cambridge Analytica este o companie britanică care este uh, reglementată. Dacă au luat datele și le-au uh, uh, abuzat, uh, sigur că trebuie să aibă răspunderea lor. Noi trebuie să fim corecți, persoanele care preiau datele și le partajează trebuie și ei să fie corecți. Cred că este o zonă importantă de discutat. Apoi, a doua chestiune legată de um, elaborarea acestor algoritme. Suntem în faza timpurie a transparenței. Avem un blog care uh, descrie modul în care funcționează acești algoritmi, însă sunt încă mulți care nu înțeleg și asta îmi spune că trebuie să facem mai mult pentru ca oamenii să înțeleagă cum funcționează aceste algoritmuri. Apoi, în ceea ce privește dispozițiile privind drepturile uh, uh, de uh, drepturile de proprietate intelectuală, sigur că da, uh, avem această mm, răspundere ca platformă, în același timp există o companie de internet, uh, ca o companie de internet suntem prudenți în legătură cu uh, măsurile care ar putea să îngreuneze uh, interrelaționarea între persoane online. Nu vrem să... Doamna Grapini trebuie să spun că răspunsul pe care l ați dat lui domnul rbig uh, un pic mă dezamăgește pentru că ați spus că persoanele care iau datele au răspundere. este ca și cum eu care fac un produs textil și vă dau dumneavoastră o haină vă spun că sunteți responsabili să i faceți analiză dacă conține chimicale sau nu. deci nu, nu mi a plăcut uh, răspunsul dar vă întreb concret angajații dumneavoastră de la facebook au în contractul de muncă obligația de a nu folosi datele noastre pentru că sigur uh, dumneavoastră spuneți că ne protejați. Nu știu dacă uh, uh, conțin aceste contracte obligații. Al doilea, uh, eu folosesc de mult timp Facebook-ul, dar n-am simțit nicio îmbunătățire. Blochez o persoană, revine persoana. în fiecare zi sunt sesizată de cetățeni din țara mea că li se clonează contul, că pe contul lor apar știri pornografice sau alte știri care nu le dau ei, acele persoane. Ce faceți în, acest, în aceste situații? Și a spus că limitați știrile false ce procent credeți că veți putea, în ce procent credeți că veți putea limita? Mulțumesc! Vreau să fiu foarte clar. Noi recunoaștem că avem obligații. Poate că în sectorul internet Uh, au fost persoane de-a lungul istoriei care au încercat uh, să nu aibă astfel de obligații. Înțelegem că există o responsabilitate pe care o luăm în serios. Însă, în ceea ce privește datele, cred că este o dezbatere foarte clară și adevărată în legătură cu inovarea. Toți uh, cei care sunt responsabili, sigur, mod logic uh, trebuie să încercăm să limităm acest lucru. Pe de altă parte, uh, suntem supuși unor presiuni pentru a deveni tot mai interoperabil, pentru a fi pe piață. Sigur, există o tensiune pe care trebuie să o rezolvăm și trebuie să ne asumăm această responsabilitate în mod uh, serios. Uh, Uh, dar atunci când uh, cineva pleacă din sistem și datele sunt uh, fac obiectul unui abuz, sigur asta nu poate să nu aibă un impact și asupra noastră cu consecințe serioase. Ceea ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei nu este corect. E o chestiune pe care trebuie să o dezbatem în continuare. Îmi pare rău dacă ați avut uh, experiențe care nu v-au ajutat. Uh, uh, ceea ce pot să vă sugerez și ceea ce pot să vă spun este că am încercat am um, închis cam 500 de mii de conturi cu știri false de la începutul acestui an. Cred că acest lucru îi spune ceva. Ă, sigur nu este în interesul nostru ca dumneavoastră să aveți o experiență neplăcută. Vrem să vă încurajăm să folosiți serviciile noastre. Deci ă, sunt persoane care încearcă să ocolească sistemul și este o cursă pe care o avem cu astfel de persoane și trebuie să ă, câștigăm această cursă astfel încât utilizatorii să nu fie nefericiți. Marco Zullo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă întorc la modelul de afaceri uh, Facebook și la tipul de platformă promovat. Cazul Cambridge Analytica a subliniat faptul că uh, există neajunsuri în acest sistem și mă bucur că vorbim despre transparență astăzi. Totuși, aș vrea să vă reamintesc că atunci când vorbim despre servicii uh, gratuite, uh, ceea ce se comercializează sunt uh, date. Deci, în lumina limitărilor care vor avea un uh, impact asupra randamentului economic al sistemului, cum veți modifica acest lucru? Un utilizator trebuie să aibă încredere deplină în sistemul respectiv pentru ca să recurgă la el. Deci, mă întreb, uh, mă întreb dacă aveți în vedere să pierdeți bani procedând așa. O să încep cu sfârșitul. Chestiunea încrederii este esențială și am recunoscut în ultimile luni, uh, ultimele luni a fost o perioadă foarte dificilă, uh, oamenii nu prea au avut încredere în noi și asta pune o problemă. Uh, o parte a răspunsului este uh, să facem niște investiții pe care oamenii uh, consideră că ar fi trebuit să le facem anterior. Deci cei care lucrează în securitate și siguranță, numărul lor a crescut de la 10.000 la 20.000. Sigur că asta am fost întrebați dacă asta va afecta profitabilitatea noastră. Am spus că vom avea un profit mai mic, dar vom investi în oameni pentru ca să asigure securitatea și siguranța. În ceea ce privește modelul de afaceri în ansamblul său, trebuie să fim foarte clar că uh, modelul de uh, reclamă este unul care funcționează destul de bine pentru internet. Nu e vorba de vânzarea de date, este vorba de vânzarea de spațiu publicitar Um, și faptul că uh, spațiul de reclame este uh, alimentat uh, de date, sigur asta înseamnă că sunt reclame care sunt pertinente. Dacă îți place ciclismul și locuiești în Milan, în Milano, o să-ți arătăm prin publicitate um, magazinele de ciclism pe care le găsești în Milano dacă uh, reclamele sunt uh, alimentate de date, uh, desigur că acest lucru ajută oamenii. Apoi, există multă, multe afaceri similare și acest lucru îi mulțumește pe utilizatori pentru că primesc un serviciu la un preț care le convine. Domnul Schaffhauser, Mulțumesc, domnule președinte. Nu fac parte din nicio rețea socială. Nu utilizez Facebook-ul, dar utilizez WhatsApp și Google. Recent, LinkedIn uh, mi-a cerut uh, să mă înscriu și să relaționez cu persoane cu care deja uh, lucrez. Informații personale. Cine a vândut aceste informații? A doua întrebare se referă la economie. Datele aparțin celor care le procură. Cred că trebuie să ieșim din acest model al datelor gratuite. De altfel, ele nu sunt gratuite pentru că vi se, sunteți întrebați, sunteți de acord să dați aceste date cu condiția ca serviciul să existe, pentru că anumite lucrurile nu funcționează. Nu ar fi oare bine, dat fiindcă modelul dumneavoastră economic se bazează pe cei care vă furnizează materia primă, ca uh, cetățenii și cel puțin 33% uh, din uh, societatea sau 50% sau să nu spun 5% această comunitate care să stabilească regulile de confidențialitate și regulile pe baza căreia să funcționeze societate. Este normal ca o singură persoană să aibă o putere atât de mare în societatea noastră? Vă mulțumesc! La prima întrebare, a devenit un lucru obișnuit și nu o să uh, comentez în legătură cu modul în care procedează un alt serviciu am făcut uh, trecerea de la un serviciu uh, pe internet la un serviciul uh, mob mobil și în uh, zilele internetului am încercat uh, să creăm uh, rețele sociale și acest lucru era destul de greu, trebuia să iei fiecare prieten în parte. Cu trecerea la mobil, lucrurile au devenit mai simple pentru toate aplicațiile, poți să uh, Uh, să ți se ceară permisiunea să uh, vadă lista ta de contacte și aplicația poate să devină mai uh, relevantă pentru tine. Asta înseamnă crearea unei noi rețele sociale, ceea ce este mult mai simplu prin cererea consimțământului de a crea astfel de conexiuni. Asta însă are și un element puțin îngrijorător tenebros, uh, pentru că trebuie să rămâi de o anumită parte a uh, liniei. Oamenii vor să se conecteze cu persoanele pe care le cunosc prin aplicațiile pe care le instalează. În al doilea rând, uh, oamenii devin tot, cer tot mai multe sunt mult mai conștienți de valoarea datelor, Uh, mult mai conștienți de faptul că au acces la o multitudine de aplicații. Nu știu unde o să ne ducă asta, însă cred că tendința este foarte clară. Oamenii sunt conștienți uh, că datele lor au valoare și uh, că încearcă să meargă de la o platformă la alta să vadă unde beneficiază de serviciile cele mai bune. Diane James. Bună seara tuturor! Well, as you've neatly explained... După cum ați explicat, uh, profilarea este un instrument de marketing. Se folosește în mai multe sectoare, însă, bineînțeles, Uniunea Europeană dorește să um, anuleze rezultatele referendumului și uh, sunteți prins la mijloc. Am patru întrebări, poate nu vreți să, întreb- să răspundeți. Uh, puteți să uh, listați organizațiile din Regatul Unit care v-au folosit uh, aplicațiile, de exemplu, și de exemplu dacă Best for Britain a fost uh, folosit, um, puteți spune care au fost sumele cheltuite de de campania Remain, aveți probe că Uniunea Europeană a folosit Facebook pentru a um, invalida rezultatul și de asemenea Există uh, o fundație a lui Soros uh, care vrea să anuleze rezultatele referendumului. Aveți dovezi că organizația sa folosește Facebook? So you, um, correctly indicated that... Pe bună dreptate ați spus că aș avea nevoie de să fac mai multe cercetări pentru a uh, vă răspunde la întrebări. Ce pot să vă spun este că în timpul referendumului pentru Brexit ambele părți au folosit platforma noastră, nu numai una, ambele uh, părți au fost uh, foarte active pe platforma noastră, iar uh, activitatea organică uh, a fost intensă, deci persoanele obișnuite care, vor, care dezbat uh, subiectele. Iar, deci activitatea organică a fost mult mai puternică decât conținutul plătit a existat conținut plătit de uh, ambele părți, însă partea interesantă au fost uh, cei care dezbăteau uh, în mod, considerăm noi, sănătos argumentele pro și contra de a intra, de a ieși sau de a rămâne în Uniunea Europeană mm, asta ni se pare nouă sănătos. Cum votează oamenii la final este treaba lor, dar noi vrem să fim o platformă de dezbateri. I, I want to ask you to, to stay on stage, uh, if possible. Um, bun, am epuizat partea cu întrebările și răspunsurile. Trecem la ultima parte a audierii noastre. Îi vom uh, audia pe acei comisari implicați, uh, ale căror portofolii sunt direct implicate în chestiunile ce țin de acest subiect. Este important ca ei să ne uh, uh, informeze de, de mm, acțiunile pe care intenționează să le ia Comisia Europeană pentru a se asigura că legislația UE privind protecția datelor este respectată. Dau cuvântul diferiților comisari, fieca, fiecăruia timp de 5 minute. Veți avea, uh, vom avea apoi întrebările și răspunsurile în formatul obișnuit. Din păcate, domnul Timmermans nu poate fi prezent astăzi, este trist, uh, este regretabil pentru că o serie întreagă de uh, subiecte ating uh, drepturile fundamentale. Ar fi fost bine să cunoaștem poziția sa, dar uh, sperăm că va fi alături de noi cu o altă ocazie pentru a ne răspunde la întrebări. Primul vorbitor este vicepreședintele ANSIP. Domnule ANSIP, aveți cuvântul timp de 5 minute. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Data, datele uh, sunt esențiale pentru economia și societatea noastră. Trebuie să curgă în mod liber, dar în același timp trebuie să fie sigure și securizate. O economie bazată pe date poate să fie prosperă numai când există încredere cu cazul Cambridge Analytica, oamenii simt că viața lor privată a fost uh, uh, afectată și că s-a abuzat de datele lor. Când uh, încrederea este afectată, orice economie digitală va, va progresa cu greu. Um, implicațiile cazului Cambridge Analytica și Facebook ne arată cât de importantă este protecția cât mai puternică a datelor cu caracter personal. Nu este din întâmplare că din ce în ce mai multe uh, din ce în ce mai mulți actori vorbesc despre legislația UE ca stabilind standarde. Noile date privind uh, noile legi privind protecția datelor din Uniunea Europeană uh, se concentrează pe a responsabiliza platformele și modul în care ne tratează datele. Se consolidează de, de asemenea autorit rolul autorităților de protecție a datelor. Însă încă o parte din pa acest puzzle este în construcție. Se referă la lipsa de transparență și uh, control din partea utilizatorilor când vine vorba de cookies și de alte tipuri de uh, tehnologii care urmăresc activitatea utilizatorilor online clicurile, like-urile, uh, loca uh, locațiile, miliarde de utilizatori uh, online sunt stocate, procesate și folosite într-o măsură de neînchipuit în urmă cu câțiva ani. Fie că faci shopping online sau folosești un smartphone sau pur și simplu accesezi site-uri pe internet, urmele digitale sunt colectate sistematic, iar asta se întâmplă uh, mult prea des fără ca utilizatorii să fie informați uh, în prealabil uh, dar rămite să li se mai ceară și uh, permisiunea. Pentru a construi și menține încrederea, trebuie respectate două elemente cheie a protecției datelor. Transparența uh, practicilor de urmărire, de tracking și asigurarea controlului utilizatorilor asupra propriilor informații. Propunerea Comisiei privind regulamentul e-privacy este exact, respectă exact acest spirit, se bazează pe aceste principii. Ar oferi utilizatorilor mai mult control referitor la cine poate să le acceseze laptopurile, tabletele, telefoanele mobile, pentru că acestea conțin uh, informații uh, foarte importante sau delicate. De asemenea, uh, ar permite o mai bună informare privind uh, setările existente ale browserelor uh, lor sau aplicațiilor lor. Asta ar crește deci transparența și capacitatea de a alege a consumatorilor. Nu în ultimul rând, regulile de confidențialitate s-ar extinde dincolo de uh, operatorii telecom către servicii bazate pe internet, cum ar fi apelurile video sau um, de voce prin internet. Câteva uh, cuvinte privind rolul platformelor online la final, uh, referitor la abordarea noastră a acestora. Platformele online oferă enorme uh, beneficii în ceea ce privește acces la piețe transfrontaliere și au devenit interfața principală pentru uh, milioane de întreprinderi de succes în același timp, întreprinderile europene nu pot exploata la maxim potențialul economiei platformelor online. Datele ne sugerează că unul din doi utilizatori uh, uh, business, uh, deci întreprinderi, au suferit de pe urma unor practici neloiale. Propunerea Comisiei pentru promovarea transparenței și uh, echității pentru aceste servicii are ca obiectiv uh, un ecosistem de platforme sănătos care să fie în beneficiul tuturor. În același timp, platformele mai mici, utilizatorii lor, uh, pot beneficia de pe urma unui cadru de reglementare la nivel, la nivel UE care va îmbunătăți încrederea în economia digitală. În concluzie, trebuie să cooperăm pentru a, ne, pentru a asigura un cadru de reglementare corect, uh, dar trebuie de, ace- de asemenea să ne menținem uh, uh, un, să menținem un nivel ridicat de vigilență, precum și de cooperare, în beneficiul tuturor. Mulțumim, domnule Ansip. Are acum cuvântul doamna Iurova, responsabilă pentru protecția datelor și uh, protecția consumatorului. Mulțumesc foarte mult, uh, stimați deputați. Uh, am apreciat enorm uh, organizarea acestor audieri după cazul Cambridge Analytica. Așa cum am spus și înainte, ne dovedește faptul că protecția datelor e mult mai mult decât confidențialitate, poate avea chiar un impact asupra democrației și alegerilor noastre. Atunci când uh, a izbucnit scandalul, uh, eram chiar la Washington și m-am întâlnit cu, comisarul, cu Comisia pentru Comerț uh, Federal, care se ocupă de punerea în aplicare a legilor americane. După aceea, imediat, au anunțat că au lansat o anchetă cu privire la uh, cazul Facebook. Împreună cu colegii m-am axat pe două uh, direcții. În primul rând am exercitat presiunea asupra Facebook pentru a coopera uh, în ancheta din uh, SUA și din Uniunea Europeană, să fie transparentă uh, față de uh, utilizatorii afectați și să corecteze situația. În al doilea rând, ne-am uh, am uh, adus uh, sprijin uh, autorităților de investigație privind protecția datelor, mai ales în ce privește autoritatea britanică ICO. Uh, am uh, avut contacte foarte strânse cu uh, Facebook, inclusiv cu doamna Sheryl Sandberg. Sandberg. Am discutat cu președintele prote- mm, Bordului European pentru Protecția Datelor. Ne vom continua eforturile pentru a ne asigura că ajungem la fundul prăpastiei, dar în orice caz să nu uităm că situația a început în 2014 și foarte multe s-au schimbat de atunci încoace, uh, inclusiv la Facebook. În urmă cu mai bine de o lună, o mare schimbare, regulamentul general privind protecția datelor care se aplică peste tot în Uniunea Europeană. Deci, să vedem cum uh, acest regulament ne va ajuta în situații precum situația pe care o discutăm astăzi. Uh, Regulamentul general privind protecția datelor modifică și actualizează regulile uh, în acest domeniu în Uniunea Europeană pentru a ne asigura că este pregătită pentru epoca digitală uh, se controlează datele personale. De exemplu, oamenii trebuie să-și dea consimțământul Uh, în mod uh, clar uh, și nu trebuie să fie ascuns prin tot felul de termeni și de condiții cu litere mici pe care nu le citește nimeni. Pe baza informațiilor disponibile până acum, constat că Uh, printre alții, printre altele, felul în care uh, s-a folosit consimțământul a creat problemele la Facebook, mai ales felul în care părțile uh, terțe, de exemplu aplicația Dr. Gooden, a obținut accese la datele respective. Acest regulament privind protecția datelor consolidează rolul autorităților naționale de protecția datelor și le dă posibilitatea de a aplica sancțiuni. Dar cooperăm și cu autoritățile de protecție a consumatorilor pentru a revizui termenii și condițiile pentru Facebook. Evenimentele Cambridge Analytica a arătat că e nevoie ca operatorii din domeniul social, uh, social media să uh, ofere mai multă transparență în ce privește modelul de afaceri. Platformele ar trebui să explice, de exemplu, dacă uh, colaborează cu părți terțe și care ar fi impactul acestor uh, acorduri cu, asupra consumatorilor. Și trebuie să fie foarte Uh, clari uh, termenii pe care uh, să îi validăm înainte de a intra pe o platformă, ceea ce nu înseamnă că aceste date personale ale consumatorilor să fie automat date părților terțe. Sigur, trebuie să tragem învățăminte din dezbaterea de astăzi în ce privește rolul rețelelor sociale în campaniile electorale. După cum am spus înainte, pentru mine miza este mult mai mare decât protecția datelor. Deci tot ce se întâmplă, ce se întâmplă acum și ce vom face. Așteptăm ca autoritățile de punere în aplicare să-și revizuiască uh, datele inițiale. Comisia Libe a fost uh, informată în legătură de către doamna Elizabeth Dunham. La prima audiere din 4 iunie a fost informată în legătură cu uh, ultimile evoluții. Eu sunt în contact cu doamna Andreea Belinecă, care a luat cuvântul la ultima audiere. Uh, toate uh, autoritățile europene de protecție a datelor au hotărât să creeze un grup la nivel uh, înalt uh, pentru rețelele sociale, ceea ce înseamnă nu doar Facebook sprijin, un răspuns, o reacție coordonată din partea autorităților de protecție a datelor în contextul acestui bord pentru protecția datelor. Aceasta a fost ideea în spatele regulamentului general privind protecția datelor și mă bucur că deja funcționează. De asemenea, trebuie să mai abordăm și provocările online uh, în ce privește alegerile. Există chestiuni presante, de exemplu, uh, reclamele politice, transparența, accesul uh, egal la mass media online. Toate aceste chestiuni trebuie să fie tratate împreună. Mai pot continua? Ar trebui să mă opresc? Întreabă doamna comisar încă un minut autoritățile noastre competente ar trebui să-și uh, reunească eforturile pentru a monitoriza amenințările uh, și pentru a veni uh, cu reacții adecvate pentru a ne asigura că alegerile în Europa rămân libere și echitabile ar trebui să detectăm mai repede problemele, să avem o abordare coordonată a, regulilor existente Apoi o să ne ducă la o identificare a lacunelor și uh, rezolvarea lor. Doar dacă o, un proces electoral riscă să fie manipulat, în Uniunea Europeană, impactul se simte în întreaga Uniune. Trebuie să ne uh, sporim uh, cooperarea pe astfel de subiecte la nivel european. Mă opresc aici și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Coming to the last speaker, Commissioner King. Ajung la ultimul vorbitor, domnul comisar King, aveți uh, cuvântul. My portfolio, O să mă acces asupra uh, trei zone. Informațiile online, problema securității, uh, și un, câteva cuvinte despre conținut. Suntem cu toții de acord că dezinformarea online poate să pună riscuri foarte mari la adresa securității uh, societăților noastre. De aceea, în aprilie, Comisia a propus un pachet de măsuri în comunicarea uh, privind uh, abordarea dezinformării online. Trebuie să întărim sursele independente de informare și să încurajăm o gândire mai critică. Propunerea uh, noastră uh, presupune o serie de uh, acțiuni. Unele vor lua timp, dar unele presupun o acțiune imediată. Abordarea provocărilor presupuse de dezinformare cere acțiuni urgente din partea platformelor. Așa cum a spus Lord Allen, Uh, Facebook-ul este una dintre aceste platforme care trebuie să combată dezinformarea și trebuie să vedem rezultate cuantificabile cât mai curând uh, posibil în mai multe domenii, inclusiv restricționarea uh, opțiunilor de uh, țintire uh, a zonelor politice, o transparență mai mare în ceea ce privește conținutul sponsorizat. Uh, Uh, marcat ca atare și arătând foarte clar cine a plătit pentru acea informație. Utilizatorii au dreptul să știe cine a plătit conținutul pe care uh, îl văd. Uh, proveniența nu a fost niciodată mai importantă, originea acestor informații. De asemenea, eforturi tot mai mari de a șterge uh, conturile uh, de știri uh, false uh, și instrumente pentru a da pe posibilitatea utilizatorilor să descopere uh, conținut și să aibă acces uh, la noi surse cu puncte de vedere alternative. Toate acestea pentru a preveni dezinformarea. Platformele trebuie să se încurajeze. Uh, Facebook-ul a făcut și el acest lucru în uh, comunicarea din aprilie. Am spus că vom cuantifica rezultatele până la sfârșitul lunii octombrie. Consiliul European uh, luna trecută a arătat cât este de important uh, să abordăm dezinformarea. În al doilea rând, uh, securitatea alegerilor s-a vorbit deja și doamna Iurova a spus acest lucru. Așa cum Lord Allen a spus, sunt două categorii majore, cele care atacă sistemele noastre și cele care încearcă să manipuleze comportamentul. Prima categorie înseamnă că trebuie să uh, sporim cibersecuritatea și vrem să cooperăm activ uh, cu industria pentru sporirea securității, pentru consolidarea acesteia. Vrem să colaborăm cu statele membre uh, pentru a avea linii directoare comune astfel uh, încât uh, ciclul alegerilor să fie protejat de astfel de atacuri. Însă există și uh, uh, riscuri uh, mult mai perfide, mult mai ascunse. Știrile false sau utilizarea abuzivă a mesajelor care a fost abordată deja aici. Din punct de vedere al Comisiei, vrem să ajutăm statele membre să fie uh, solide, robuste în abordarea unor astfel de probleme. Avem uh, întâlniri și vor urma astfel de întâlniri anul acesta, inclusiv o întâlnire la nivel înalt în octombrie, care va aborda securitatea alegerilor uh, înaintea de colocviul la nivel înalt din noiembrie, care va duce la oaltă uh, mult mai multe țări și uh, specialiști trebuie să susținem platformele dacă vrem să realizăm progrese. De pildă, va fi important să înțelegem mai bine uh, impactul potențial uh, a uh, încercărilor de a, a avea o ingerință în alegeri. Pentru a face acest lucru ar fi util dacă platformele, asemenea Facebook-ului, ar putea să uh, da acces cercetătorilor independenți la o gamă mai mare de uh, date. Uh, date uh, despre um, reclame, cine a plătit aceste reclame și așa mai departe. Și legat de acesta, în, în ceea ce privește datele personale exploatate, minate, ar fi util să avem reguli mai clare în ceea ce privește vânzarea și utilizarea unor astfel de date în contextul alegerilor sau cel puțin uh, să uh, avem o transparență mai mare în legătură cu astfel de aranjamente pentru că sunt multe provocări. Am spus că vrem ca lucrurile să meargă, să progreseze uh, pe baze voluntare, însă ne rezervăm dreptul, dacă nu facem uh, uh, progrese suficiente, să impunem reguli. În ceea ce privește conținutul terorist, Consiliul European a salutat intenția Comisiei de a prezenta o propunere legislativă de a îmbunătăți detectarea și înlăturarea conținutului cu caracter terorist. Mulțumesc foarte mult, deci uh, n-am respectat timpul de intervenție. Domnule uh, Lord Allen, uh, doriți să reacționați la cele spuse de cei trei comisari? O clarificare, răspunzându-i comisarului King. Comisia de cercetare pe care o înființăm este proiectată astfel încât să putem uh, să partajăm uh, datele cu cercetătorii într-un mediu foarte uh, sigur. Va fi vorba de cercetători din mediul academic, inclusiv cu persoane de aici și vom avea un loc în care să putem să partajăm aceste date în siguranță. Nu știu cine organizează acest dialog, dar în trecut au fost voci care ce să spun, au cerut ca să fim uh, mai uh, deschiși uh, cercetătorilor independenți. Deci, criteriul de selecție pentru acești cercetători care ar fi uh, incluși în acest cerc uh, va fi, aceste criterii vor fi și ele foarte deschise, foarte transparente. Ajungem la ultima rundă de întrebări. Se aplică aceleași reguli. Un minut uh, întrebarea și două minute răspunsul răspunsul și vă adresați unei singure persoane, deci unuia dintre uh, cei uh, trei comisari. Uh, Libe, reprezentantul Libe, o întrebare pentru comisarul Iurova. Când a intrat în vigoare GDPR, uh, au fost multe articole în presă care spuneau că anumite state membre nu respectau în totalitate regulile. Au avut loc negocieri uh, îndelungi între Comisie, Consiliu și Parlament și au fost unele realizări. Un element important a fost faptul că s-au eliminat uh, sancțiunile financiare. Uh, urmărește Comisia implementarea GDPR în statele membre și ce intenționează Comisia să facă cu statele membre care în mod uh, clar uh, încalcă legislația europeană. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Urmărim îndeaproape și sprijinim statele membre în implementarea GDPR. La momentul în care a intrat în vigoare GDPR, opt state membre în continuare mai trebuiau să Uh, mai lucreze la câteva legi, respectiv să le adopte și să le aplice. Opt state membre sunt în întârziere cu legislațiile naționale, însă trebuie să spun un lucru. GDPR este regulamentul, se aplică direct, uh, ceea ce înseamnă că în cazul în care sunt anumite state membre uh, încalcă GDPR, Comisia nu va ezita să lanseze procedura de încălcare. Analizăm situația în statele membre, după cum spuneam. Comisia uh, joacă rolul, oferim sprijin în caz de întârzieri, dar deja evaluăm uh, situațiile din statele membre. Nu pot să vă dau informații că ar exista vreun stat membru în care să existe lacune în uh, aplicarea sancțiunilor financiare. Agențiile de protecție a datelor de-abia au început să lucreze la cazuri Cred că se vor concentra asupra companiilor uh, cu riscul cel mai ridicat. Vor face o evaluare a riscului care va uh, solicita acțiuni concrete și suntem abia la început. Nu pot să vă spun de vreun uh, caz concret de neglijență în aplicarea sancțiunilor. Doamna Cameră Vert, în numele Comisiei Cult. Mulțumesc foarte mult! nici măcar nu știu cui trebuie să mă adresez. Probabil întâi, cu doamna, întâi doamnei uh, Iurova. Este vorba de privilegiul uh, responsabilității în directiva privind comerțul electronic. Uh, cred că acolo am obținut soluții bune pe ideea că nu sancționăm mesagerul. Uh, există din partea Comisiei acți acțiuni de a lucra la acest nivel? Sau nu ar fi mai bine să ne gândim care ar fi posibilitățile de, de responsabilitate? N-ar, să stabilim de unde sunt responsabile uh, platformele pentru un conținut uh, respectiv din momentul în care află de el în, într-un sistem uh, de transparență sau cooperare cu autorități fără să introducem cenzura care mi s-ar părea foarte negativă. Thank you very much for this. Domnul Anzi, mulțumesc pentru această întrebare. Conform directivei privind uh, comerțul electronic, există un principiu al uh, responsabilității limitate. Până când o platformă nu știe că se întâmplă ceva ilegal uh, pe această platformă, nu pot fi trase la răspundere. Însă există și principiul notificării conform căruia dacă o platformă primește informația că se întâmplă ceva ilegal, trebuie să acționeze. Aș vrea să spun că acest principiu este foarte important și pentru cele șapte mii de platforme europene. În ziua de azi, mulți vorbesc despre libertatea de exprimare în contextul propunerii noastre privind drepturile de autor. Și există anumite conexiuni. Dacă spunem că acest principiu al uh, răspunderii limitate este, uh, nu este valid și uh, platformele sunt responsabile pentru tot ce a fost încărcat pe ele, ele se vor asigura și în caz de dubiu doar vor elimina conținutul și nu astfel sprijinim libera exprimare, uh, nu vrem să creăm o astfel de uh, societate în Europa în secolul 21. Trebuie să uh, fim foarte prudenți cu acest principiu al responsabilității limitate. Conform directivei privind comerțul electronic, monitorizarea generală este interzisă. Numai în anumite cazuri specifice, trebuie să permitem această uh, monitorizare. Însă eu aș vrea să protejez acest principiu al uh, răspunderii limitate. Mulțumesc, mulțumesc domnule vicepreședinte. Uh, acum urmează Axel Foss. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea mai multe întrebări, dar având în vedere ce s-a spus, aș vrea să revin. Uh, Uh, răspunderea platformelor să fie făcută în așa fel încât să spunem, e, eh, se, mai, se poate încălca puțin legea până când îmi dau eu seama și numai când îmi dau seama sunt responsabil. Cred că cu această, acest principiu în domeniul penal nu facem mari progrese, mai ales în ceea ce privește terorismul, pornografia infantilă și așa mai departe. Toate aceste lucruri nu pot fi uh, permise inițial și eliminate numai când cineva notifică că ele există. Cred că nu ă, facem mari ă, progrese în sistemul nostru astfel. Întrebarea inițială a fost sau ceea ce am constatat la audierile precedente a fost că nu este nevoie de mai multe drepturi, ci că ele trebuie să fie pur și simplu exercitate, astfel încât uh, să, uh, să se uh, permită utilizarea datelor, dar să existe un control mai puternic pentru a se respecta cerințele. Rubens Care dintre cine dintre noastre dorește să răspundă? Domnule vicepreședinte. Thank you for this question. Mulțumesc pentru această întrebare. E ușor de zis că trebuie să interzicem toate declarațiile care ar putea fi ilegale sau uh, care incită la ură. În Germania s-a lansat o lege și, din câte știu eu, în anumite cazuri a fost foarte greu să se diferențieze între un discurs politic și un uh, discurs uh, de incitare la ură. Eu sunt din Estonia. După cum știm, Estonia a fost ocupată de Uniunea Sovietică timp de 50 de ani. Știu cât de eficiente erau autoritățile sovietice în folosirea unor măsuri preventive, cât de eficiente erau uh, în cenzură și atât de eficienți erau cu cenzura că au creat și autocenzură și mai eficientă. Dacă în momentul în care spui ceva uh, te vei, vei avea probleme, nu vei mai vei face în așa fel încât să nu mai spui ca să nu mai aveți, ca să nu mai ai probleme. Știm ce înseamnă Ministerul Adevărului. Uh, pentru că noi l-am trăit. Uh, și iată, acest bloc sovietic s-a prăbușit. Trebuie să protejăm libera exprimare uh, și sunt convins că dacă există îndoieli, să lăsăm niște loc pentru ele. Dacă vrem să fim 100% siguri că nimic, uh, nu vorbesc de lucruri ilegale, dar nimic uh, care nu este sigur ilegal nu va fi pe platforme, atunci creăm un minister al adevărului. Și știm care sunt consecințele unei astfel de proiect. Să credem în bunul simț al oamenilor, să folosim măsurile tehnice acolo unde ele sunt uh, necesare, dar să credem, după cum spuneam, și în bunul simț al oamenilor. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Birgit Zipel. Mulțumesc. Îmi pare rău, dar trebuie să insist încă o dată. Aș vrea să știu ce a făcut Facebook ca uh, să spun, cei care puteau să controleze, iar faptul că au, in, au uh, făcut un contract cu o platformă care spunea că, o, că va da unei part, părți terțe, uh, a fost ilegal și conform legislației trecute. Îmi pare rău, nu este suficient să spui uh, unei aplicații, vă rog frumos, nu folosiți în mod ilegal datele. Acum lucrurile cu noua legislație sunt și mai ilegale. Acum, către domnul Ansip. Uh, cum vedeți uh, GDPR și viitorul regulament de e-privacy uh, restricționând uh, activitățile platformelor de minare a datelor pentru a face profilare psihologică. Și o a doua întrebare, de ce Comisia, pe de o parte, pune presiune asupra anumitor dosare pentru că ele să fie finalizate înainte de finalul mandatului, de exemplu, accesul la probele electronice, pe când, pe de altă parte, uh, a vorbi online despre protejarea bazei societății noastre, Comisia pare mai reticentă să critique statele membre pentru că blochează regulamentul privind uh, viața privată online. Domnul comisar, după cum am spus în introducerea mea, eu cred că regulamentul e-privacy este necesar. Acum avem directiva e-privacy, însă implementarea acestei directive a fost diferită în 28 de state membre diferite. Înseamnă, încă o dată, că trebuie să vorbim despre un an fragmentat. Apoi, directiva privind e-privacy. De-abia urmează să um, devină operațională. Când vorbim despre confidențialitatea comunicațiilor, Um, în ceea ce privește OTT-urile, platformele, nu este garantat un minim uh, de uh, comunicare. După cum știți, 40% din cetățenii europeni anul trecut, conform uh, sondajelor, au folosit internetul și OTT-uri pentru comunicare. Numai anul trecut, volumul uh, apelurilor video a crescut cu 18%. Este un domeniu în evoluție foarte rapidă, însă um, nu există garanții când vorbim despre platforme. În al treilea rând, operatorii noștri telecom sunt destul de nefericiți pentru că spun că platformele pot procesa datele pe care le au, pot monitoriza datele, dar ei, operatorii telecom, pot procesa datele numai când, își vor, îmbunăt- când vor să-și îmbunătățească calitatea serviciilor. Deci, cu propunerea noastră de e-privacy, am spus că și operatorii telecom pot uh, procesa datele pe care le au, dar numai pe baza consimțământului uh, din partea utilizatorilor. Doamna Zipăl, îmi pare rău, domnule comisar, nu trebuie să-mi explicați directiva e-privacy. Eu vreau să știu de ce nu faceți presiuni ca să avem în sfârșit o poziție din partea Consiliului. Domnul comisar, îmi pare rău, depun presiune. Eu am fost cel care a lansat această propunere și chiar și astăzi uh, vorbesc în favoarea acestei uh, propuneri. Mulțumesc. Felt. The floor is yours. Yes, thank you, Chair. Sophie Intveld, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să repet întrebarea pusă de către Axel Voss. N-am primit răspuns. Ce a făcut Comisia în legătură cu punerea în aplicare? A pus o întrebare în audierea uh, precedentă, dar bineînțeles că Comisia are o răspundere să se asigure că legislația europeană e aplicată. Deci e pusă în aplicare. Nu știu ce a făcut Comisia în acest sens. În al doilea rând, în ceea ce privește scutul de confidențialitate și predecesorul său, Safe Harbor, și Facebook și Cambridge Analytica au folosit pentru a transfera date înspre SUA. Și cred că ar putea să fie un exemplu ideal Uh, în legătură cu abordările noastre diferite legate de scutul de confidențialitate. Comisia mi-a spus că totul s-a întâmplat înainte de acest scut, dar uh, înainte de, a explica, de această explicație aș dori să știu care sunt dispozițiile conținute de către scutul de confidențialitate pe care nu le avea Safe Harbor, care au făcut ca cu acest scus de, scut de confidențialitate nu se, nu se poate ce s-a putut în timpul lui Safe Harbor domnule vicepreședinte. Poate și ceilalți comisari. Astăzi vorbim despre Cambridge Analytica în legătură cu încălcarea Uh, dispozițiilor privind protecția datelor de către Facebook. Sigur că această observație legată de până în aplicare este pertinentă, dar nu în acest context, pentru că pe atunci nu aveam scutul de confidențialitate și nu aveam nici uh, regulamentul uh, general privind protecția datelor. Deci, după cum știți, astăzi Facebook respectă aceste principii din uh, regulamentul general privind protecția datelor. Dar, îmi pare rău să spun acest lucru, am ceva îndoieli. Nu trebuie să vorbim astăzi doar de Cambridge Analytica și de Facebook. Cred că uh, ar trebui să fie o chestiune mult mai vastă. Cambridge Analytica a folosit uh, uh, uh, interfața uh, API și după cum știm, în economia de astăzi există mii de companii care folosesc uh, uh aceste API-uri, care pot să fie în folosul oamenilor noștri. Dar ce s-a întâmplat cu Cambridge Analytica se poate întâmpla și cu alte API-uri și poate chiar mai, cu mai multe. Și astfel de uh, încălcări pot apărea și când vorbim despre uh, cookie-urile uh, de la părți terțe. Și încă o dată trebuie să ne întoarcem la regulamentul privind uh, protecția datelor și a vieții private. Și trebuie să sprijin această propunere a noastră și nu pot să fiu de acord că nu Uh, facem uh, ce e suficient în, acest, uh, în ce privește acest regulament privind protecția vieții private. Și doamna Iurova a dorit să continue. În legătură cu regulamentul privind protecția datelor, sigur că și doamna Iurova are uh, informații suplimentare. Un minut, spune președintele. Bine, într-un minut. Bineînțeles că uh, sperăm ca directiva privind protecția vieții private să fie aplicată pentru că e foarte e importantă pentru Uniunea Europeană și autoritățile de uh, aplicare a legii ne cer o soluție rapidă care să ne asigure și respectarea drepturilor fundamentale în UE. Dar aș dori să completez răspunsul cu privire la scutul de confidențialitate și Safe Harbor. Facebook și Cambridge Analytica au acționat în conformitate cu vechiul sistem Safe Harbor. Deci, după ce a izbucnit scandalul, m-am întâlnit personal cu uh, comisarii de la Federal Trade Committee și am cerut o anchetă aprofundată și rapidă în ce privește încălcarea prevederilor privind uh, protecția datelor, conform Safe Harbor. Și am făcut același lucru Uh, și în ce privește scutul de confidențialitate, pentru că dacă Cambridge Analytica și Facebook vor fi găsite vinovate, respectiv că nu se va dovedi că nu au respectat uh, scutul de confidențialitate, va trebui să existe reacții, dar trebuie să existe și o anchetă pe partea americană și o reacție din partea americanilor. Și asta încerc eu să obțin. M-am întâlnit cu domnul Ciopra, cu noul comisar, care mi-a promis uh, să acționeze mai rapid uh, cu această anchetă și, în orice caz, mesajul meu este foarte clar. Dacă mai multe companii încalcă dispozițiile și condițiile și regulile din scutul de confidențialitate, nu înseamnă că sistemul Qatar este greșit. Dar trebuie să identificăm uh, aceste lacune și să le uh, să uh, pedepsim aceste companii în conformitate cu regulile. Doamna Macovei. Thank you. Um... Mulțumesc foarte mult. Am, poate am spus ceva care ați discutat deja, însă aș vrea să spun ceea ce mă îngrijorează cu adevărat. În primul rând, o experiență personală. Uh, cu toții avem aplicația WhatsApp, știm că WhatsApp a fost cumpărat de Facebook. Facebook este Zuckerberg. După directiva privind protecția datelor, DPR, n-am putut să utilizez WhatsApp-ul. A trebuit să apăs butonul continuu și m-am imaginat că o să găsesc posibilități, opțiuni la care să spun da sau nu, să bifez da sau nu, pentru că asta de fapt prevede directiva. Nu toate datele pot uh, fi folosite de oricine dorește să facă acest lucru. Trebuie să spuneți ce doriți să folosiți și la ce. După aceea, următoarea pagină era sunt de acord. Atât. Nicio altă opțiune să selectez ceva. Ce se întâmplă cu informația mea, cu informația despre mine? Dacă acest lucru se face imediat după acest scandal sau uh, în timpul scandalului, lucrurile nu s-au terminat aici, este strigător la cer. Un minut doar aveți pentru întrebare. Cui i-ați adresat uh, întrebarea? Dacă este cineva de la Facebook, nu, trebuie să adresați întrebările comisarului. Poate puteți să transmiteți informația uh, unui reprezentant Facebook. Avem uh, niște reguli pe care le-am stabilit, am fost foarte strict uh, cu respectarea lor, o fac și în cazul dumneavoastră. Doamnă comisar Iurova, Văd uh, secțiunea 3 este vorba despre utilizarea datelor Facebook. Această parte a audierii este cu comisarii și nu cu reprezentantul Facebook. Da, o să fiu foarte succintă pentru că Într-adevăr, este o întrebare care trebuie adresată reprezentanților Facebook care pot să răspundă în legătură cu detaliile concrete. Ceea ce pot să spun este că potrivit GDPR există o nouă prevedere uh, potrivit căreia informația pentru utilizatorii serviciului trebuie să fie foarte clară în ceea ce privește protecția datelor utilizatorului. Apoi, pe baza acestei informații clare, utilizatorul trebuie să-și dea consimțământul clar în cazul în care le convin uh, condițiile și scopul prelucrării datelor. Deci dacă nu ești de acord și nu vrei să riști să uh, dai datele tale serviciului, nu continui. Dacă ești de acord, îți asumi riscul. Asta cred că este cât se poate declar. Avem reguli și trebuie să le respectăm. Îmi cer scuze pentru asta, spune președintele. Următorul, mulțumesc, recent a fost lansată o plângere împotriva Facebook-ului care a fost acuzat că uh, își blestemă uh, utilizatorii care nu au uh, o alternativă. Acest, acest uh, studiu a fost publicat uh, săptămâna trecută de către Consiliul Norvegian uh, Uh, a ajuns la concluzia că noile setări by default ale Facebook-ului îi împing pe utilizator să-și dea consimțământul uh, la partajarea unui volum cât mai mare de uh, date pentru scopuri cât mai multe. Întrebarea pentru comisie. Considerați că astfel de uh, Uh, practici uh, sunt în conformitate cu legislația europeană, mai ales când e vorba de uh, minimizarea datelor, consimțământul privind protecția datelor by design and by default. ceea ce cred eu este important și poate esențial, dar ceea ce trebuie să vă spun, cei care pun în aplicare trebuie să analizeze cazul concret și să vadă ceea ce ar fi trebuit să se întâmple potrivit legii. În astfel de situații este important să știm dacă lucrurile s-au întâmplat înainte de apariția GDPR sau după, Uh, și, că, uh, și dacă autoritățile uh, ar fi trebuit să lanseze procedura și să penalizeze companiile respective. Nu pot să fac o evaluare a cazului concret pentru că nu, asta, nu acesta este rolul comisiei. Mulțumesc. Am o întrebare pentru comisarul ANSIP. Vreau să mă întorc la regulamentul e-privacy și atitudinea Consiliului. Dacă considerați că Consiliul înțelege cu adevărat cât de serios este acest regulament și dacă încearcă să facă progrese sau dacă ați spus că sunt 28 de state membre care doresc să păstreze ceea ce au deja și nu vor neapărat să meargă mai departe pentru că am fost cu toții de acord uh, că acest uh, scandal uh, este uriaș, că sunt folosite în continuare datele utilizatorului sau utilizatorilor și există îngrijorări mari în ceea ce vește cu abuzurile online și astfel de date nu trebuie să fie folosite în mod abuziv de către companii dacă sunt companii care încearcă să acumuleze tot mai multe date. Oare Consiliul a înțeles acest lucru? Cât de furioși sunt oamenii? Sau considerați că ar trebui noi să facem mai mult? Mulțumesc! Am participat la întâlnirea uh, Consiliului Concurență și aș vrea să spun că nu a existat o unanimitate în Consiliu și asta nu mă surprinde. Există o uh, unanimitate în uh, faptul că trebuie armonizate abordările. Apoi există unanimitate că trebuie să respectăm opinia a 92% de, din cetățenii europeni care au insistat pentru confidențialitatea comunicării atunci când vorbim și despre platforme. Uh, dar nu există unanimitate atunci când vorbim despre detaliile tehnice. De pildă, sunt puncte de vedere diferite în legătură cu uh, prelucrarea metadatelor, cum să uh, procedăm cu cookie-urile. Privacy by default sau niște setări ale, ale browserelor. Sunt atât de multe puncte de vedere și mulți dintre cei care au intervenit au spus că există o panică provocată de GDPR. Toată lumea vorbește despre penalități de 20 de milioane de euro pe care au trebuit uh, Uh, pe care ar trebui să le plătească dacă nu respectă regulile. Operatori telecom au spus că nu trăiesc oarece speranțe că GDPR-ul nu este uh, deloc uh, necesar. Pentru că acum avem GDPR-ul, ceea ce este o, o uriașă greșeală pentru că directiva privind e-privacy te operatorii telecom nu pot să prelucreze datele pe care le au și să le monitorizeze, așa cum s-a spus uh, deja, pot să le prelucreze numai pentru a-și îmbunătăți propriile servicii. Se spune că nu toate datele sunt uh, uh date sensibile, dar uh, cum poți uh, să apreciezi ce este sensibil și ceea ce nu este atât de sensibil? Uh, noi uh, lucrăm la această propunere privind uh, e-privacy și încă o dată o să vă spun, este necesară pentru cetățeni, este necesară pentru Europa. Mulțumesc. Domnul Paul Rubic urmează. Ja Dank auch für die Mulțumesc și pentru posibilitatea de a aduce acest discuție. În Parlament avem STOA, Scientific uh, Technology Options Assessment, și avem o strategie dezvoltată pentru instituțiile europene. Este vorba de faptul că, iată, avem acum trei comisari uh, care își cunosc foarte bine subiectul, ne bucură acest lucru, însă lipsesc și alții. Ar fi bine să discutăm cu doamna Vestager, cu do- de la concurență, cu domnul Moedaș de la cercetare. Care este strategia de comunicare a Comisiei? Cum sunt analizate rezultatele cercetărilor? Există contacte cu, cu Centrul Comun de Cercetare, cu Centrul European de Cercetare și așa mai departe? Am creat în Parlamentul European un um, Scientific Media Hub, în care tocmai um, asta vrem să, care ne permite să ne ținem la curent cu evoluțiile științifice. Oare președintele Juncker nu poate să um, impulsioneze un, un efort similar la Comisie? President? So you should... Mulțumesc uh, foarte mult. Lansarea unor uh, propuneri și un studiu de impact uh, în detaliu sunt necesare Întotdeauna e de dorit să te bazezi pe uh, probe științifice. Mă bucur că Comisia a propus să investească mai mult în cercetare și dezvoltare atunci când vorbim despre următorul uh, cadru financiar multianual. Și de asemenea și-a propus să sporească investițiile în uh, chestiuni digitale. A fost o greșeală mare când, cu șapte ani în urmă, s-a propus utilizarea a 9 uh, miliarde de euro pentru uh, instrumentul Connecting Europe. Uh, mulți au spus că acești bani ar fi trebuit să intre în anvelopele naționale și pentru domeniul digital uh, au fost alocați numai un miliard, ceea ce nu este suficient. Acum lucrurile se vor schimba. Uh, în Europa Digitală vor fi investite 9,9 miliarde euro dacă Parlamentul și Consiliul vor susține această idee. Connecting Europe va avea 3 miliarde pentru a aborda chestiunile digitale, apoi de la uh, Orizont în loc de 13 miliarde de euro vom avea cel puțin 15 miliarde pentru că această creștere va fi în conformitate cu propunerea uh, noastră de la 70 la mai bine de 100 de miliarde de euro. Aceste investiții în cercetare și dezvoltare sunt uh, absolut necesare uh, în Europa. Virginie Rozier. Mulțumesc mă gândesc la doamna Iurova. La prima audiere a comisiilor noastre am uh, l-auzit pe Christopher Ari care ne-a explicat în detaliu amenințările și măsurile de represalii uh, la care a fost uh, supus de către Facebook după izbucnirea scandalului Facebook. Intimidări, asupra lui și asupra jurnaliștilor britanici care se mobilizaseră pe acest subiect. Ca raportor uh, uh, pentru uh, avertizorii de alertă, trebuie să spun că relația nu este aceeași. Nu suntem într-o relație economică. Uh, utilizatorii nu sunt furniza, furnizori de platforme. Este o schimbare logică care nu este absurdă, dar care nu corespunde textului pe care îl avem. Întreb Comisia. Care ar putea să fie soluțiile astfel încât uh, mass media în uh, situații de uh, quasi monopol să nu utilizeze în mod arbitrar și să recurgă la represalii împotriva unei persoane care aduce dezvăluiri în legătură cu fapte generale? Mulțumesc. După cum știți, Comisia a lansat uh, propunerea de regulament Platform to Business și aceasta este situația la care v-ați referit, pe care tocmai ați descris-o. Schimbări uh, uh, inexplicabile, fără o avertizare prealabilă, este uh, Uh, o practică comună astăzi să beneficiezi de cel puțin 15 zile atunci când uh, o platformă anunță schimbarea termenilor și condițiilor atunci când delistează uh, un produs. Domnule vicepreședinte, vorbim de fapt de o atingere a libertății de exprimare, schimbarea uh, condițiilor contractuale între un, o platformă și un furnizor. Vreți să... Avem propria situație în Europa. Trebuie să vă spun că recent am fost în fața casei lui Ian Huțiac în Slovacia. Și la mormântul lui Daphne Caruana Caliția în Malta. Ceea ce trebuie să spunem în primul rând este că este intolerabil ca jurnaliștii să fie uciși, este intolerabilă violența uh, împotriva jurnaliștilor care este încurajată de politicieni. Cred că au fost uh, mai multe cazuri uh, în Europa în care jurnaliștii au făcut remarci critice și asta a declanșat violență. Asta pune în pericol situația jurnaliștilor care lucrează pentru mass media uh, privată sau publică. Trebuie să garantăm transparența finanțării și independența uh, mass mediei publice. În al doilea rând, uh, o libertate de plină pentru mass media independentă, nu trebuie să admitem uh, cenzura și apoi uh, în lumea noastră fiecare cetățean poate să fie jurnalist, de aceea apărăm uh, lumea mass mediei online și libertatea de exprimare. Toate aceste lucruri trebuie să fie garantate de legislațiile naționale uh, pentru că Uniunea Europeană nu are competență uh, juridică de a legifera în ceea ce privește libertatea de exprimare a mass mediei online. Acest lucru este de competența uh, statelor membre, însă trebuie să asigurăm securitatea jurnaliștilor și așa cum a spus-o colegul meu Julian King, anul acesta în noiembrie vom organiza un colocviu privind drepturile fundamentale și uh, vom da uh, multă atenție securității jurnaliștilor și uh, libertății de exprimare a mass mediei. Trebuie să trecem mai departe. Paloma López Permeio. Saber que los datos de 50 milioane. Mulțumesc, domnule președinte. Știm că datele a 50 de milioane de utilizatori au fost folosite în scopuri politice. Asta are un impact asupra Uh, întregului proces democratic, nu numai a drepturilor fundamentale. Am aflat despre acest scandal și de atunci ne dăm seama că răspunsul din partea Facebook nu e foarte liniștitor. Doamnă Iurova, l-ați, uh, l-ați întrebat pe directorul executiv al Facebook dacă s-ar putea repeta situația în viitor. Și cred că s-a făcut referire la uh, Cambridge Analytica. Aș dori să vă întreb pe noastră, doamnă um, Iurova, credeți că s-ar putea întâmpla asta din nou sau puteți uh, asigura prin GDPR că nu se va mai întâmpla în viitor? Avem garanții acum? Și o a doua întrebare. În ceea ce privește uh, prezența domnului Zuckerberg în fața Parlamentului European pe 23 mai, putem spune că a fost dezamăgitoare, irelevantă, poate ambele? Oare nu a dus la mai multe îndoieli decât înainte de vizita sa? Unul dintre răspunsurile din partea domnului uh, Zuckerberg nu a fost foarte satisfăcător. Uh, mă întreb ce va face uh, Comisia pentru a se asigura că Facebook nu va avea o influență inadecvată asupra alegerilor europene. Doamna Iurova. Dacă vă spun că GDPR asigură 100% um, că nu se va repeta situația, aș minți și am decis că eu nu mint niciodată, nu numai în politică. Deci se poate întâmpla, însă eu sunt convinsă că uh, GDPR are un efect foarte puternic um, decurajant de asemenea, avem uh, puterile unite ale tuturor autorităților de protecție a datelor uh, la nivel european. Ele pot reacționa rapid și precis la um, încălcări uh, mari ale protecției datelor, cum a fost acest caz, dacă se va dovedi, căci ancheta continuă. Eu cred că GDPR este și va fi un răspuns puternic după cum a spus și domnul Zuckerberg, doresc să aplice standardele în afara Uniunii Europene, ceea ce este un mare succes pentru noi toți, uh, faptul că noi stabilim standardele globale. Și a doua întrebare, domnul comisar King, doamna Iurova, dar să știți că știam răspunsul. If, if the second part of the question was... Dacă a doua parte a întrebării era Uh, ducem un dialog uh, valoros uh, și care aduce ceva cu Facebook, eu cred că există unele semne încuraja, încurajante. Dacă această interacțiune se va dezvolta, cum sperăm cu toții, înspre un angajament din partea Facebook pentru a avea un cod de bune practici împotriva dezinformării la nivel european, atunci va fi un mare progres și uh, vom ști destul de curând, pentru că lucrurile, rezultatele trebuie să se vadă luna, vadă luna aceasta. Dacă uh, reușim să cooperăm strâns cu, uh, ca Facebook să coopereze strâns cu eforturile noastre de a îmbunătăți securitatea alegerilor. Vom, vom face progrese. Este un test. Uh, în astăzi, în această audiere, am auzit că Facebook își deschide um, sau da acces cercetătorilor independenți la datele lor pentru a vedea uh, cât de grave uh, sunt încercări, sunt într-adevăr încercările de a influența alegerile. În curând, în practică, vom vedea cum funcționează această deschidere din partea Facebook. Cred că uh, vin o serie, o, o, o serie întreagă de lucruri pozitive vin din această interacțiune. Mai avem șapte minute, două întrebări și după ora 10 interpreții se vor opri. Ana Gomes, domn, către doamna Iurova, Alexander Nix, um, ce, um, directorul general um, al Cambridge Analytica s-a lăudat că a câștigat alegeri uh, în întreaga lume. A făcut-o prin compania părinte a Cambridge Analytica, SCL, care a lucrat în diferite țări și a folosit tot felul de tactici uh, Uh, neortodoxe, să le spunem așa, cel puțin, um, au uh, folosit uh, tactici precum vânzarea cetățeniei, dar și, care au funcționat în anumite țări, dar au funcționat și în Uniunea Europeană. Există companii specializate în acest tip de Um, acțiuni, uh, vize de aur și așa mai departe. Um, Dafne Caruana Galicia, uh, tocmai asta ancheta. Uh, anchetează comisia pentru a vedea dacă a existat influență în um, alegeri din partea acestei companii, de, cum este SCL. O, va face asta parte din uh, raportul pe care îl faceți privind vizele aurii? Și ce se întâmplă cu tipul ăsta, Alexander Kogan? Mm, născut în Moldova, a lucrat cu SCL, a fost uh, tipul implicat în aplicația respectivă, a spus că el nu e spion uh, rus, dar a lucrat pentru Universitatea din Sankt Petersburg. Doamna Bilde, dacă aveți nevoie de interpretare, um, am să vă permit să puneți întrebarea, pentru că după aceea uh, interpreții se vor opri. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să revin asupra Cambridge Analytica, nici uh, asupra de declarațiilor domnului Zuckerberg. Um, am văzut ce eforturi au făcut Facebook și armata lor de avocați pentru a fi în conformitate înainte de intrarea în vigoare a textului. Întrebarea mea este mai degrabă către uh, Uh, doamna uh, Iurova. GDPR este un, un progres pentru cetățeni și dacă da, cum putem împiedica efectul uh, pervers de a consolida um, veniturile din publicitate ale acestor mari platforme, conform unui articol din Wall Street Journal. Uh, puteți uh, răspunde la această întrebare întâi, cât timp mai avem interpretare, și apoi uh, la întrebarea doamnei Gomez. Întâi o întrebare din partea doamnei Gomez. A, bun, încep cu întrebarea doamnei Bilde. Ce ne dorim noi de la companii și de la instituții este ca ele să respecte GDPR. Nu vrem să le schimbăm modelul de afaceri, nu vrem să uh, Uh, influențăm uh, cum își vând ei publicitatea și așa mai departe. Companiile decid uh, ce inovații fac. Domnul Anții vorbea despre acest principiu al privacy by design and by default. Și în ceea ce privește veniturile din publicitate, depinde de întreprinderi Um, ce model de afaceri um, aleg. Nu văd uh, o influență directă aici. Și acum la întrebarea doamnei Gomes. Și apoi un răspuns din partea domnului Julian King. în regulă. Doream să avem interpretarea înainte Uh, pentru a răspunde doamnei Bilde, puteți să-i răspundeți doamnei Gomes acum și Julian King va putea răspunde la întrebarea doamnei uh, Gomes. Dacă este adevărat ce ați spus, este un coșmar și trebuie să ne pregătim pentru ce mai rău. Pentru Europa trebuie să fim mai rezistenți, să cooperăm cu statele membre, astfel încât ele să fie echipate uh, față de aceste cazuri de utilizare, de manipulare a datelor. Trebuie să lucrăm cu furnizorii online, pentru că nu e vorba numai de Facebook, trebuie să lucrăm cu, cu toate platformele și uh, Julian a vorbit despre asta. Trebuie de asemenea să uh, educăm pe oameni să gândească critica, să nu fie așa de ușor, să fie spălați pe creier. Deci, iată, e complicat. Este clar că aceste uh, companii se con- concentrează asupra unor uh, democrații uh, vulnerabile și asupra unor persoane vulnerabile și trebuie să ne asigurăm că nu avem uh, ținte așa de ușoare în Uniunea Europeană. Ați vorbit despre uh, cartografierea uh, celor implicați în Uh, vizele aurii. Bineînțeles că facem asta și dacă uh, ancheta privind Facebook, uh, Cambridge Analytica ne va arăta că a existat vreo conexiune, vom analiza asta cu foarte mare atenție pentru că miza este mult prea mare. Domnul comisar King, aș vrea să sprijin 100% cele spuse de doamna comisar Iurova. Elementul uh, principal este că va trebui să cooperăm uh, și va trebui să tragem învățămintele uh, acestui întreg caz. Trebuie să lucrăm mai mult pentru a ne îmbunătăți reziliența și securitatea în timpul alegerilor, pentru că nu știm cine dorește să le influențeze. Bun, acum există uh, o serie întreagă de încercări de influențare, deci trebuie să fim uh, pregătiți. În ceea ce îl privește pe domnul Cogan, nu știu mai mult decât se poate citi în presă. În ceea ce privește chestiunea mai largă, dacă credem că din când în când a existat uh, influen- uh, au existat încercări din partea Rusiei de a uh, influența dezbaterile naționale, ei bine, Rusia nu este singurul uh, stat terț care ar putea să facă asta. Interpreții vă anunță că interpretarea se oprește aici. Vă mulțumim pentru atenție. So,